Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. I know some of you have come from an early morning. Știu că unii dintre dumneavoastră vin de la o reuniune foarte matinală, așadar mulțumesc organizatorilor și tuturor celor implicați pentru entuziasmul din această dimineață. Putem adopta proiectul de ordine de zi. Am două modificări avizul domnului Caras referitor la refit și rezultatul tri trilogului de la raportul doamnei Iaconsari referitoare la asistența reciprocă între autoritățile administrative referitoare la aplicarea corectă a legii vămilor și uh, legilor în chestiuni agricole se amână pentru următoarea reuniune. E vorba de punctele 5 și 6 și deci punctele de după aceea vor fi mutate mai devreme. Am înțeles că persoanele vizate au și fost anunțate. Comunicările președintei, vă amintesc că reuniunea noastră este transmisă pe internet și aplicația e-meeting este disponibilă. Vreau să vă amintesc că am primit aseară un mail foarte interesant. Puteți să vă depuneți semnătura electronică la amendamente să nu însemne, vă rog, asta că veți trimite și mai multe amendamente, pentru că ne dorim calitate, nu doar cantitate la amendamente. Dar am uh, testat această semnătură electronică, sper să fie în regulă. Avem uh, doi noi uh, colegi în secretariat, Peter Tran, care nu este aici astăzi, a fost Cinci luni la Consiliu. Ne bucurăm că Peter va fi din nou alături de noi și sperăm și să aflăm ce experiență a avut la Consiliu. Și, și o nouă administratoră, bine ați venit! Și de asemenea spunem la revedere și mulțumim Joanei Epa care a plecat ca să intre în uh, serviciul Parlamentului EPRS, serviciul de documentare. Ne bucurăm că și acela se dezvoltă și sperăm să păstrăm o relație strânsă. Primul punct, uh, actualizarea informațiilor privind trilogul Birgit Colin Langan, privind uh, călătoriile la pachet. A avut loc o reuniune aseară. Birgit, ne spui, te rog, ce ați discutat la trilog aseară? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aseară am avut un prim trilog privind directiva pachetelor de călătorie. A fost un, un dialog foarte constructiv, într-o atmosferă deosebit de plăcută. Avem uh, multe puncte unde suntem de acord, dar sunt și câteva puncte unde pozițiile noastre sunt foarte divergente și este vorba mai ales de uh, sfera de aplicare și de definiția pachetelor de călătorie și a um, altor tipuri de bilete de vacanță. Consiliul nu dorește neapărat să facă diferențe între cele două categorii, vrea un singur tip de definiție uh, și pentru călătorile la pachet și pentru alt tip de bilete, însă noi considerăm că uh, diferențele de responsabilitate sunt foarte mari după aceea între cei implicați, iar și Parlamentul consideră că prevederile actuale nu merg destul de departe în ceea ce privește răspunderea. Am discutat foarte mult despre rezervările online, dacă să le includem sau să nu le includem. Am discutat uh, foarte mult despre rezervările online și click, printr-un singur click. Consiliul crede că e prea complicat și uh, pentru noi este o mare problemă, aș zice, cu mare precauție, că uh, trebuie să avem grijă cu toate dispozițiile referitoare la uh, transmiterea datelor de card de credit, datelor legate de numele persoanei. Trebuie să avem foarte mare grijă și uh, trebuie ca noua sferă de aplicare să țină cont și de aceste lucruri, nu se poate să fie lăsate pe din afară. Am rugat Comisia din nou să verifice toate aceste prevederi este vorba de uh, transformări, prelucrări de date foarte uh, strânse. Trebuie să avem uh, foarte mare grijă cu toate elementele pentru că e important ca răspunderea să poată să fie identificată ca și la um, pachetele de călătorie. Ma, în rest mai avem mici divergențe la obligația de informare și alte capitole, dar toate celelalte sunt puncte ce pot fi soluționate. Însă în celelalte, unde situația e mai delicată, va trebui să vedem, să ne asigurăm că se ține cont de tehnologie, de rezervările online și uh, că protecția consumatorilor este calificată. Următorul trilog va avea loc în 5 martie, vineri, avem uh, o nouă reuniune tehnică la nivelul grupului de lucru. Îmi fac griji pentru că urmează săptămâna de Strasburg și apoi săptămâna uh, turcoaz. E, deci, practic, foarte aproape termenul uh, din martie de la trilog. Pe de o parte, Consiliul are interesul ca noi să nu facem progrese, și dorește de asemenea să rezolve lucrurile foarte repede. Eu n-am nimic împotrivă, dar e important ca toate dispozițiile să fie corect pregătite. Cam atât, doamnă președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să spun că raportorul din echipă aseară a făcut o treabă excelentă explicând poziția Parlamentului. A spus că dorim să ne asigurăm că directiva pachetelor de călătorie funcționează în epoca digitală și um, trebuie să se înțeleagă că oamenii cumpără acum tot felul de pachete de călătorie și să ne asigurăm că nu se creează lacune juridice care apoi pe piața unică să evolueze în moduri diferite. Așadar, a făcut o treabă excelentă și la următor, următorul trilog va avea loc chiar aici în Parlament. Tocmai ni s-a spus că nu avem interpretare în limba malteză. Ne pare rău, din cauza că s-a îmbolnăvit cineva, sperăm ca interpretul să-și, să se facă bine repede, puteți vorbi malteză și va fi tradus ce spuneți în alte limbi, dar nu puteți asculta malteză. Următorul punct de pe ordinea de zi este um, un proiect de aviz al Ditei Șaranzova de la grupul liberalilor, recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind TTIP-ul. Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții. Și voi da imediat cuvântul raportoarei, dar vreau să vă amintesc că în 24 februarie va avea loc o audiere publică comună referitoare la șansele și provocările pentru piața unică reprezentate de TTIP. De la 10.30 la 12.30 va fi vorba despre două domenii de competență ale noastre, domenii unde avem deja proiecte de propuneri și sunt convinsă că raportoarea ne va da mai multe detalii. Dar sper că vom avea și mai multe discuții publice pe acest subiect. În orice caz, dau imediat cuvântul doamnei Șaranzova ca să-și prezinte avizul. Thank you very much, Chair. Before I start... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a trece la conținut, aș dori să vă spun că nu sunt foarte mulțumită de calendarul care s-a acordat INCO pentru aviz. INTA face presiunea asupra tuturor comisiilor să se grăbească și nu ne dă suficient timp să reflectăm asupra priorităților noastre. Eu am cerut INTA să-și amâne raportul și am primit doar câteva zile care nu influențează calendarul nostru. Deci îmi cer scuze pentru că termenele sunt foarte stricte, dar nu e vina noastră. Eu aș dori să sugerez coordonatorilor și raportorilor din umbră ca TTIP să fie în continuare inclus pe ordinea de zi a Comisiei și după adoptarea acestui aviz. Aș vrea să vă propun să invităm în continuare Comisia să vină la reuniunea de comisie sau la grupul de lucru ca să discutăm acest subiect. Încă de azi dimineață am avut prima dezbatere cu negociatorul șef și cu raportorii din umbră și cred că nu avem niciun motiv să nu continuăm astfel de reuniuni cu întreaga comisie până la votul final uh, și ratificarea TTIP. Între timp, sper, sper să organizez cât mai multe reuniuni cu raportorii din umbră, cu negociatorii și cu alte persoane implicate. În ceea ce privește fondul, vreau să amintesc colegilor că acum fiecare eurodeputat are acces la textul neconsolidat stabilit până acum în uh, grupul de lectură. S-au publicat de către Consiliu multe documente online pentru membrii și pentru publicul general. În ceea ce privește avizul în sine, sper să fiți de acord că avizul nostru trebuie să se concentreze asupra unor lucruri care țin de competența comisiei noastre. Proiectul meu urmărește structura uh, raportului INTA și uh, reia capitolele de care suntem noi responsabili. După cum știți, TTIP ține de piața internă și nici nici o comisie nu va avea competențele atât de mult afectate de acordul final ca uh, INCO, comisia noastră. Și nu pot decât să repet ce a spus raportorul azi dimineață. Ideile principale și punctele critice ale acestei negocieri țin de competența INCO, libera circulație a bunurilor, standardele tehnice, libertatea de instalare, libertatea de a presta servicii, chestiunile reglementative. Fiecare dintre aceste subiecte vor fi afectate într-un fel sau altul de către TTIP. De aceea mi se pare vital ca IMCO să joace un rol crucial în acest Parlament în legătură cu TTIP. Eu personal cred că dacă TTIP uh, se realizează corect, va ajuta piața unică să crească și va spori locurile de muncă din Europa. Va transforma standardele europene în standarde globale și va aduce toate beneficiile care derivă din stabilirea de standarde. Cred că trebuie să fie o punte pentru reclădirea încrederii transatlantice. Doamnă președinte, mă bucur foarte mult că lucrăm la acest proiect și aștept cu nerăbdare toate amendamentele care vor consolida obiectivele noastre la fiecare subiect și un dialog rodnic cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum știm cu toții, la astfel de rapoarte, numărul de caractere este limitat, trebuie să spui multe într-un spațiu restrâns. Cred că ai dreptate în ceea ce privește amendamentele și mulțumesc. Domnul Schwab. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, estimate colege. Mulțumesc în primul rând pentru acest uh, proiect foarte important din partea doamnei Șarasova, pentru că cred că acesta este un, o bază foarte bună de plecare pentru ca să putem discuta despre toate punctele acestea importante. Trebuie să spun că în momentul de față nu am încă nicio idee foarte clară în ceea ce privește amendamentele care vor putea clarifica textul, pentru că mie mi se pare foarte potrivit, foarte reușit acest text. Bineînțeles că temele foarte importante care domină aceste discuții pe tema TTIP-ului nu sunt neapărat uh, foarte concrete în acest uh, raport și în ceea ce privește Comisia competentă pe fond va trebui să mai încercăm să clarificăm câteva lucruri. Momentan nu este foarte clar. Important este că avem acces la documente, însă de-abia la sfârșit vom putea să vedem dacă acest acord corespunde dorințelor pe care le-am formulat noi și dacă corespunde cu adevărat uh, celor care au uh, condus negocierile în acest, uh, din partea noastră. Colega noastră Șaranțova are dreptate când uh, spune că comisia noastră este cea care probabil împreună cu comisia Envi va, și cu ITRE va fi foarte afectată de acest acord, cu siguranță. Și aceasta în sine nu este neapărat o problemă, ca să continuăm uh, cu cooperarea în ceea ce privește regulamentele. Însă, după părerea mea, cooperarea nu poate să meargă chiar atât de departe încât să putem să ne împiedicăm singuri până la urmă legislația pe care o folosim. Un studiu de impact al mai multor propuneri va trebui să se facă nu numai pentru piața internă, nu numai pentru IMM-uri și nu numai pentru drepturile lucrătorilor uh, și angajatorilor, doamnă Gebhardt, ci și pentru colaborarea transatlantică. Însă acest lucru nu trebuie să meargă atât de departe încât în final să trebuiască să ne limităm ex ante legislația noastră. Ar trebui să fim foarte atenți la acest punct. În al doilea rând, mi se pare foarte important ca mobilitatea profesională să fie uh, una dintre chestiunile care să Uh, care se facă progrese, deci mobilitatea lucrătorilor, iar negocierile vor fi probabil mai dificile decât o arată aceste două aliniate aici, pentru că competențele pentru mobilitatea lucrătorilor nu sunt la nivel federal în Statele Unite, deci nu sunt la guvernul american, ci sunt mai degrabă la nivelul statelor americane. Va trebui așadar să negociem mai mult pentru ca să ajungem la un uh, rezultat. Fiind dat că nici în Europa lucrurile nu merg încă perfect, putem să zicem că mai avem ceva timp, însă în ceea ce privește licitațiile publice vom avea într-adevăr probleme la punctul 5, pentru că la achizițiile publice într-adevăr există o diferență între, de exemplu, problema că Buy American Act-ul este gestionat de guvernul federal Însă, pentru noi există alte niveluri administrative și, în același timp, aceasta este o parte foarte importantă din negocieri, dar care nu se referă, de fapt, la majoritatea achizițiilor publice, pentru că achizițiile publice din statele membre există așa numitele Buy Local Acts, în care avem alte competențe. Aici, deci, în acest punct, echipa de negocieri trebuie să încerce să țină cont mai mult de părerea noastră, pentru că fără piața achizițiilor publice nu ar exista un echilibru, cred eu, pe acest capitol uh, pentru piața internă între Statele Unite și um, Europa. Aș mai vrea să mai dau un exemplu pozitiv. Am uh, participat și am organizat mai multe, la mai multe evenimente uh, pe această temă și se spune că, statistic vorbind, exportul pentru Germania ar putea crește, de exemplu, cu 94%. Un cetățean a spus, domnule Schwab, ați nebunit, cum o să fie 94% creșterea de export? Eu nu am uh, inventat această cifră, o regăsim în acest document, în mai multe documente de fapt și apoi un antreprenor uh, din, care făcea parte dintr-un IMM a luat cuvântul și a spus că uh, Uh, are un, uh, o cifră de afaceri de 2,5 milioane cu SUA, el uh, provenea din Pădurea Neagră și spunea că dacă se uită la dificultățile vamale și de taxe vamale pe care le are acum pentru a putea eticheta toate produsele cu diferite coduri, nu este nicio problemă pentru el decât să, să-și dubleze cifra de afaceri, pentru că dacă ar fi să simplificăm măcar și aspectele vamale, deja aceasta duce la un uh, motor enorm de creștere pentru întreprinderea lui. Deci cred că de aceea merită să facem cu toții eforturi și o susțin pe doamna Șaranțova în ceea ce a făcut până acum. Mulțumesc! Evelyn Gephardt are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să-i mulțumesc doamnei Șaranzova pentru acest proiect foarte bun. Am uh, putut și putem să lucrăm foarte bine pe baza acestui document. Nu există nimic pe care să-l fi găsit în text să nu fiu de acord. Însă există anumite puncte care îmi lipsesc în acest document și de aceea aș vrea să menționez aceste puncte în amendamentele pe care le voi formula, ceea ce este absolut normal să se întâmple așa. Știu prin faptul că avem reguli uh, foarte clare în ceea ce privește limita propozițiilor dintr-o astfel de recomandare nu este nicio acuză în sensul că nu se puteau introduce foarte multe alte elemente noi. Punctele care au fost uh, menționate sunt cu toatele puncte foarte importante. Pe de o parte, chestiunea transparenței și aici, doamnă Șaranzova, cred că aveți dreptate. Nu există niciun motiv pentru care în această comisie să nu avem uh, și reprezentanți uh, ai comisiei și negociatori de la comisie pentru ca să poată fi informată comisia noastră despre ceea ce se întâmplă aici. După cum s-a spus, influența a ceea ce se întâmplă cu TTIP-ul pe piața unică și uh, în domeniul protecției consumatorilor, toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru noi. Aș vrea să enumăr câteva puncte pe care aș mai vrea să le detaliez. În primul rând, problema serviciilor uh, și a definirii serviciilor. Pentru că sunt de acord cu doamna Șaranzova când spune că toate serviciile de interes general trebuie să fie protejate așa cum au fost ele definite în Uniunea Europeană. Aceasta este o propoziție absolut corectă pe care vreau să o susțin, însă problema revine odată cu definiția acestor servicii de interes general pe care momentan nu avem nicăieri această definiție. S-a pus de asemenea problema în negocierile pe care le purtăm dacă trebuie să avem liste pozitive și negative. Eu cred că ar fi bine să definim pentru ce servicii se aplică acest acord, la ce servicii și nu să spunem la care nu se aplică. Pentru că cred că este mult mai periculos să facem așa. Dacă suntem transparenți și clari, trebuie să avem o listă pozitivă. Aceasta este una din propunerile mele. O a doua propunere pe care vreau să o fac se referă tot la servicii. Trebuie să avem grijă că la definirea standardelor și la standardizare să nu se facă un amestec, pentru că aici mi se pare că suntem în pericol. Parlamentul European în ultima sa legislatură a spus că nu dorește o standardizare generală a serviciilor, pentru că este un lucru foarte periculos și nu este fezabil și că prioritatea politicii trebuie să fie în continuare principiul care să ne ghideze. Aceasta este o chestiune pe care trebuie neapărat să o abordăm. Trebuie să existe claritate despre ceea ce înțelegem prin standarde și ceea ce vrem să facem cu standardizarea la mărfuri, pentru că nu avem uh, la bunuri, pentru că nu avem probleme în acest domeniu. În ceea ce privește serviciile, Iertați-mă că vă iau atâta timp, dar aici trebuie să vedem care este principiul care să ghideze deschiderea pieții serviciilor. Și trebuie să vă amintiți de discuția pe care am avut-o la Directiva Serviciilor în Uniunea Europeană și probabil că aici ar trebui să avem din nou grijă ca ceea ce vom uh, fi stabilit în directiva serviciilor, adică obiectivul uh, deschiderii pieței serviciilor să nu fie uh, în niciun caz periclitat printr-o astfel de acord, să nu fie răsturnată această, aceste principii care au fost deja stabilite, pentru că există consecințe foarte mari asupra piețelor care pot fi într-adevăr grave și nu numai, ci și pe calitatea serviciilor oferite, un alt subiect foarte important. Ceea ce îmi lipsește de asemenea sunt chestiunile legate de vamă. S-ar putea să fi trecut peste ele fără să-mi dau seama, dar oricum cred că ar trebui să mai extindem și aceste aspecte. Ar trebui să ne concentrăm de asemenea și pe următoarele. Dacă vrem să avem ceva de spus la un acord ca cel de tipul TTIP, ar trebui să ne uităm și la piața digitală și să vedem ce rol joacă piața digitală. Știm că foarte multe întreprinderi americane sunt întreprinderi foarte mari care în momentul de față inundează piețele europene și aici ar trebui să ne asigurăm ca startup-urile sau întreprinderile noastre să mai poată să aibă o șansă la nivel global uh, în domeniul digital. Eu zic că și aici ar trebui să păstrăm o atenție deosebită asupra acestor chestiuni. Penultimul punct pe care vreau să-l menționez, uh, cooperarea în domeniul reglementării, regulatory cooperation, cred că ar trebui și aici să formulăm lucrurile foarte clar, pentru că și aici ar trebui să păstrăm principiul uh, prioritar al politicii adică politica pentru consumator, pentru drepturile sociale, îmbunătățirea mediului, toate acestea trebuie să fie guvernate de politică. Noi trebuie să fim în continuare cei care să punem uh, așadar, uh, să dăm tonul în aceste subiecte și nu să existe o periclitare posibilă de către regulile pe care le negociem în acest acord, dar trebuie așadar să avem foarte mare grijă aici. Și ultimul punct pe care vreau să-l menționez despre care probabil majoritatea o să ne spună că nu e treaba noastră, dar eu cred că totuși este treaba noastră. E vorba de ISDS, de Tribunalul pentru Litigiile Investitorilor, pentru că în funcție de cum este gestionat acesta, se va vedea ce se va întâmpla pe piața internă. Cred că această problemă va fi într-adevăr una esențială și va trebui să vedem cum avansăm în cazul acesta. Proiectul de raport al doamnei Șaranzova mi se pare extrem de bun. Putem să negociem mai departe câteva puncte pe baza lui, dar el este o bază foarte bună. Și, în concluzie, stimată doamnă Șaranzova, sunt de acord cu dumneavoastră că după ce am încheiat raportul dumneavoastră, cu siguranță nu am ajuns la capătul discuțiilor de la noi din comisie, ci sunt convinsă că va trebui să ducem mai departe activitățile comisiei, va trebui să urmărim negocierile care mai au loc în comisie pentru ca să fim siguri că se iau deciziile care trebuie. Și dacă nu se decide așa cum considerăm noi că este bine, trebuie totuși să ne lăsăm în continuare deschisă posibilitatea ca acest acord să fie respins de către noi, dacă nu se poate altfel. Pentru noi, ca deputați, este foarte important însă să facem ce este corect pentru cetățeni. Mulțumesc! Thank you very much. Dennis de Jong. Is Dennis here? No, Domnul de Jong, Denis de Jong, Pascal Durand, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Durand, Aș vrea să spun că mă bucur foarte mult să iau cuvântul după doamna Gebhardt, pentru că concluzia dumneei îmi convine foarte mult. Am putea chiar să ne oprim aici, pentru că dacă condițiile nu sunt îndeplinite, bineînțeles că Parlamentul își va lua rolul în care va putea să constate, de exemplu, că într-un moment în care Europa are probleme să-și definească piețele și normele, acolo încearcă așadar să, să poată Parlamentul așadar să-și asume rolul în care uh, să decidă ceea ce este mai bine pentru interesul general comun. Într-un moment însă în care Europa se află în criză, mi se pare foarte periculos să mergem să negociem cu un partener care este foarte eficient pentru că este unic, este federal și deci să mergem să negociem normele pe alt nivel este periculos. În ceea ce privește, într-adevăr, uh, acest uh, aviz, eu nu, în acest uh, raport, eu nu înțeleg care este avantajul pentru consumatori uh, să aibă um, o piață transatlantică atât de mare la dispoziție. Mai aștept însă să mi se explice acest lucru și să mi se demonstreze de ce este bine pentru consumatorii europeni. Sunt de acord cu doamna Gephardt în ceea ce privește ISDS-ul, pentru că nu este vorba aici numai de o chestiune pe piața globală, pentru că 40% din schimburile comerciale până la urmă devin norma, aceasta este norma, însă statele vor trebui să dea socoteală cu privire la deciziile lor, care sunt, de fapt, cele care privesc interesul general în fața unor justiții pe care, sau unei justiții pe care o discutăm acum. Și cu siguranță aceasta va aduce cu sine prejudicii, pentru că concernele care sunt în logica acestui tratat vor avea acces la o justiție privată, în timp ce IMM-urile și uh, alte uh, formațiuni mai mici va trebui să continue pe o cale care va fi defavorizantă pentru ele. Deci eu nu prea înțeleg de ce trebuie să existe o justiție separată, trebuie să existe totuși o, o explicație pentru acest lucru. În ceea ce privește apoi problema cooperării în domeniul reglementării, aici mi se pare un lucru foarte important de stabilit, pentru că aceasta poate de asemenea să pericliteze suveranitatea politică și deciziile care ar putea fi luate de către parlamentele naționale. Deci este un lucru foarte periculos. Trebuie să definim clar care sunt condițiile cooperării reglementare. Vreau să sper că aceasta se va discuta în uh, dezbaterile pe care le vom avea, serviciile publice de interes general, dar și uh, accesul la piețele publice, pentru că ne-am bătut foarte mult pentru ca accesul la piețele publice să se deschidă să fie din ce în ce mai uh, bun pentru IMM-uri, să se țină cont de criteriile sociale și de mediu foarte importante și vreau să vă întreb dacă acestea vor rămâne parte a TTIP-ului, care va fi o normă superioară până la urmă, pentru că este vorba de un tratat. Deci, toate aceste chestiuni sunt foarte interesante, foarte importante și trebuie să fie dezbătute. Concluzia mea este așadar uh, la fel ca cea a doamnei Gebhardt. Dacă putem, Europa poate să-și păstreze ceea ce este foarte important pentru ea, ceea ce este esențialul până la urmă al funcționării sale, normele, protecția consumatorilor, sănătatea, media, justiția, statul de drept. Deci dacă putem să păstrăm toate aceste valori, atunci foarte bine, dacă nu, va trebui să tragem consecințele la nivelul Parlamentului. Mulțumesc! Thank you. I've got quite a long... Mulțumesc foarte mult. Am o listă foarte lungă de vorbitori. Dacă cineva dorește să mai ia cuvântul, vă rog să ridicați mâna. Am așa pe listă. Signal, Dan Dalton, Mark. În ordine. Cladanti, Maria Grappini, Eva Paunova, Catherine Steiler, Marlene Mitzi, and Mylina Tros Trositsky. And I would like a word at the end as well, <laughs> if I can have... Și aș vrea și eu să iau cuvântul la sfârșit, dacă se poate, atunci... Uh, domnul Dalton întâi. Da, mulțumesc, doamna McClarkin este de fapt raportorul din umbră, dar nu poate fi aici și m-a rugat să iau cuvântul în numele ei și în numele ECR-ului. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor, pentru acest raport extrem de bun. Doar trei puncte cheie pe care am vrea noi să le menționăm, aș vrea să le spun aici în fața dumneavoastră. Primul lucru este apelul de a uh, îndepărta cerințele cu privire la piața muncii. Noi nu suntem de acord uh, foarte 100% uh, cu aceste cerințe, pentru că la noi problema mobilității Uh, este una foarte delicată și nu am vrea ca TTIP-ul să vorbească despre mobilitate din partea Marii Britanii. În ceea ce privește cooperarea de reglementare, în momentul de față, acesta nu se referă momentan la nivelul, decât la nivelul central și cred că acesta este, trebuie să, trebuie să fie nivelul la care să se facă această cooperare la nivel de stat, la nivel federal, pentru că atunci când există un impact asupra comerțului, trebuie să se facă la nivel federal, deci de stat. Transparența este importantă și achizițiile publice, de asemenea foarte importante și pentru noi și pentru toată lumea, după cum am văzut până acum. Din nou am vrea să vedem aceste puncte la toate nivelele de guvernanță, achizițiile publice, mai ales la nivel de stat și municipalitate. Știu că există 13 state care nu sunt parte din acordul pe achiziții publice în SUA și am vrea ca și acestea să fie parte din TTIP. Uh, prevederile americane nu uh, trebuie să se aplice în Uniunea Europeană 100%, bineînțeles, ci deci trebuie să existe o piață comună și suntem foarte, foarte hotărâți să cerem acest lucru. În ceea ce privește consumatorii, uh, din punctul meu de vedere, TTIP-ul este o mare oportunitate pentru consumatori. Simplul fapt că există posibilități foarte mari să, scă- mari să scăpăm de taxele vamale este un lucru deja esențial pentru consumatori. E un mare câștig. Va fi clar că vor avea bunuri la dispoziție care sunt mai ieftine, vom avea mai multe alegeri pentru ei, vor avea un șoa mai mare și cred că acest lucru este foarte pozitiv. Poate chiar acesta este și elementul cheie pe care putem să-l vindem la cetățeni atunci când găsim un acord asupra TTIP-ului. Mulțumesc. Marc Tarabella. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, da, într-adevăr, am putea spune că apreciem pozitiv raportul doamnei Șaransova și starea de spirit exact de asemănătoare cu cea a doamnei Ghebar, dar ar trebui poate să mai adăugăm ceva garanții. Mai întâi, trei la rând, mai întâi, să nu cumva să uh, diminuăm normele noastre în momentul în care vom avea, noi avem deja anumite norme care protejează consumatorul și trebuie să menținem rolul nostru de uh, a proteja consumatorul. Asta nu înseamnă că vrem să avem neapărat o convergență cu SUA, care au o protecție mai mică decât a noastră. Și asta ar însemna că în mod nedemocratic am pierde tot ceea ce noi am uh, construit de-a lungul timpului. În al doilea rând, achizițiile publice. Asta a fost evocat de mai multe ori, într-adevăr. Uh, ne dăm seama că toată lumea spune că trebuie să deschidem aceste piețe și așa mai departe, dar noi suntem actori, actorul mondial care are piața cea mai deschisă față de ceilalți. Americanii sunt foarte protecționiști și sunt foarte liberali în schimburile lor, dar au niște comportamente protecționiste, chiar și în domeniul agriculturii, spre exemplu. Foarte uh, protejează piețele lor, sunt foarte protecționiști. Și asta e valabil și pentru alți actori eh, la nivel internațional. Așa că să nu cumva să ne păcălim în aceste piețe publice care de fapt se referă la servicii, furni, eh, um, furnizare de servicii, furnizare de bunuri și așa mai departe. Apoi, Comisia INTA este cea care lucrează în paralel pe acest dosar, dar vreau să vă dau un exemplu, pentru că ISDS, acest tribunal pentru litigiile investitorilor, care în principiu ar trebui să protejeze investițiile va fi mai înainte de toate un instrument care va duce împotriva uh, anumitor garanții pe care noi le avem la nivel social și așa mai departe. Spre exemplu, cazul uh, Philip Morris care atacă Uruguay și Australia care au uh, Uh, spus că trebuie să pună pe uh, pachetul de țigări mențiunea că este dăunător pentru sănătate și contestă acest lucru. Deci dacă statele noastre membre vor fi atacate pe viitor în fața unui tribunal privat, în instanța unui tribunal privat, în timp ce uh, noi avem, de fapt, tribunale publice care sunt eficiente totuși, atunci e clar că trebuie să facem în așa fel încât acest ISDS să nu figureze în text pentru că normele pe care noi le avem și care trebuie să fie respectate au fost votate în mod democratic. Deci, pun, în principiu, apreciere pozitivă, dar mai sunt anumite garanții și elemente ce trebuie adăugate pentru a avea un text mai complet. Mulțumesc! Eh, grazie Presidente, vorrei ringrazia... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte. Aș vrea și să mulțumesc raportatoarei pentru acest aviz pe care ni l-a l-a formulat, pentru că este un punct foarte util de plecare pentru ca să facem față unei teme importante care ține nu numai de comisia noastră, ci care este de fapt și o dezbatere politică și care cu siguranță va fi uh, concentrată pe INTA, dar și opinia comisiei noastre va fi întotdeauna de mare importanță. Eu cred că negocierile cu Statele Unite sunt, obiectiv vorbind, o oportunitate foarte mare, din care noi am putea să avem Europa care să-și crească oportunitățile de comerț și, deci, să îmbunătățească piața europeană în calitatea sa și, în invers, în piața europeană și șansele ei în Statele Unite. Trebuie să nu ne mai gândim tot timpul numai uh, la uh, poziția de uh, frățiorul mai mic față de Statele Unite. Pentru că dacă ne așezăm la o masă de negocieri cu Statele Unite, trebuie să ne amintim că piața noastră este o piață de 500 de milioane de locuitori și că piața lor este una de 300 de milioane de locuitori. Deci, cred că din acest punct de vedere ar trebui poate să fim puțin mai mândri europenii și să ne plasăm în această negociere cu capul sus și să avem uh, mai multă încredere în noi. Cred că este foarte important acest lucru. Eu cred de asemenea că există mai multe puncte pe care ar trebui să ne mai gândim și care ar putea să fie de asemenea o oportunitate pentru Europa. Primul din aceste puncte este faptul că acest tratat ar trebui să se ocupe de taxele vamale, dar în multe domenii cred că aceste taxe sunt foarte joase și ar trebui totuși să ne ocupăm și de barierele non-tarifare și cooperarea reglementară. Cred că pe aceste puncte se pune cel mai mult accentul atunci când vorbim de oportunitatea pe care o aduce TTIP-ul și oportunitatea pentru piața europeană. Europeană. Există anumite studii de la Comisie care spun că există operatori care au costuri uh, peste 10% din, uh, sau 20% chiar uh, din cifra lor de afaceri, chiar până la 70%, de exemplu, în ceea ce privește cei care se ocupă de băuturi, uh, ceea ce este extrem de mm, negativ. Și în aceste sectoare cred că s-ar putea face anumite îmbunătățiri și acordul uh, ar putea fi o oportunitate absolută pentru firmele noastre din Europa. Eu cred de asemenea că ar trebui să ajungem la un acord care să nu fie din, cu un nivel mai scăzut decât ceea ce vroiam înainte, ci din contră, să avem un nivel mai bun. Atunci când negociem cu Statele Unite și vorbim despre chestiuni cu caracter de reglementare, sunt foarte multe aspecte care nu țin de, care țin de elemente uh, Uh, nu țin de elemente esențiale, de exemplu, dacă bara mașinilor trebuie să fie oranj sau roșie sau dacă vreo altă, de, vreun alt detaliu de acest tip nu este neapărat de importanță. Există însă bariere mai importante care trebuie depășite. Întreprinderile, de exemplu, în sectorul auto sunt foarte mari, există diferite caracteristici pe piața americană decât cele pe, pe piața europeană și aceasta face ca fiecare actor să fie mondial până la urmă. Nu trebuie să se facă mașini pentru o piață sau alta, de fapt. Dar în domeniul IMM-urilor nu există toate aceste șanse, nu se pot trece peste aceste bariere de reglementare atât de ușor pentru IMM-uri. Și ce aș vrea să facem este să încercăm să utilizăm uh, acele norme care să garanteze pentru consumatori și în America și în Europa o, o plus valoare. Pentru că avem întotdeauna reguli Uh, la noi în Europa care țin totuși uh, cont de uh, protecția consumatorului, dar în multe domenii și americanii au reguli care sunt mai bune pentru protecția consumatorului. Deci ar trebui deci, să ne punem împreună să ale- de acord să alegem regulile dintr-o parte sau alta care sunt mai bune pentru consumatori. Ar fi foarte bună regula aceasta de, de a pune consumatorul în centrul atenției și a lua ce e mai bun pentru că asta este și ideea de a îmbunătăți practic normele existente foarte multe norme sunt, după cum spuneam, mai bune în Statele Unite. Deci, ar fi, de, dacă ar fi să ne gândim la măsurile sanitare și fitosanitare, la care Europa e mult înaintea Statelor Unite, acestea trebuie păstrate așa cum sunt ele în Europa și cu siguranță nu ar trebui să fie deloc negociate în jos. Acum mai există și tema serviciilor publice la care ar trebui să confirmăm excluderea din negocieri uh, așa cum a fost prevăzut uh, de, um, în mandatul uh, de negociere. Și un alt, aspect, un alt aspect pe care aș vrea să subliniez este faptul că Statele Unite au o lege cu privire la originea produselor, deci norme de origine foarte clare, de made in. Europa nu are astfel de normă. Parlamentul a făcut uh, în parte în ultimele luni câte ceva în acest domeniu, dar Europa ar putea, înainte să negocieze cu Statele Unite, poate să încerce să aibă o poziție uh, mai avansată pe această temă. În ceea ce privește contractele și licitațiile, foarte multe s-au spus deja, nu e nevoie să mai spunem prea multe. Ultimul lucru pe care vreau să subliniez este o temă foarte mult discutată în opinia publică și nu numai, chiar și în acest Parlament. Este vorba de tema ESDS-ului, uh, adică a tribunalelor ISDS-elor. Uh, cred că trebuie să găsim instrumente pentru a avea tribunale ISDS foarte bune, care să permită în același timp să garanteze investiții, să protejeze consumatorii și în același timp să fie limitate la anumite aspecte care să poate garanteze investițiile, dar în același timp să nu pericliteze activitatea juridică a statelor. Cred că pe aceste teme putem să continuăm să negociem, e foarte important și Comisia INTA și Comisia INCO trebuie să lucreze în continuare pe ele și, după cum a zis și doamna raportor, pentru noi această temă este esențială și trebuie să fie extrem de prioritară pentru Comisia noastră și pe viitor, pentru că efectele pe piața internă cu siguranță se vor face simțite. Mulțumesc, doamnă președinte. Maria Capini. Mulțumesc, doamna președinte. De la început vreau să spun că apreciez uh, Uh, raportul făcut de Dita, cele 14 puncte sunt cu toate punctele de acord. Uh, sunt de acord de asemenea cu ce spunea Evelin, cu completările care trebuie să făcute. Vreau să atrag atenția uh, și cel puțin din punctul meu de vedere am încă multe nelămuriri. Cât contribuie sau cum putem influența noi cu aceste recomandări pe care le dăm comisiei. Ține cont de ele sau nu? Că noi putem să muncim încă până în 25 sau până uh, ce termen avem și să nu avem nicio garanție că de fapt se iau în calcul. Din punctul meu de vedere, dacă vorbim de Comisia Piață Internă, ar fi trebuit să fim vioara întâia în, acest, în această negociere, pentru că vorbim de piața Uniunii Europene și negociem un tratat cu o altă piață. Și sigur, se spunea aici, colegul meu spunea, noi trebuie să fim mai mândri că avem 500 de milioane de consumatori și Statele Unite au 300 de milioane. Și uh, ei vor avea interes să vândă celor 500 de milioane de consumatori din piața Uniunii Europene și nu pot să fiu de acord cu ce spunea colegul că trebuie să ne bucurăm și consumatorii trebuie să fie foarte fericiți că au produse mai ieftine. Eu cred că trebuie să asigurăm că produsele sunt sigure, calitative, nu neapărat mai ieftine. Ori noi acum avem standarde diferite. Piața Uniunii Europene cu Statele Unite lucrează după standarde diferite. Noi nu ne-am rezolvat problema, de exemplu, made in, acolo da, atunci vor intra avalanșe la noi în piață, fără niciun control, nu avem nicio barieră netarifară, uh, nu mai avem uh, atâta siguranță la produse, doar că suntem fericiți că avem produse mai ieftine. Subminăm cumva și uh, industria din Uniunea Europeană, mai ales IMM-urile, la care eu nu văd acum o foarte mare acoperire a siguranței, a riscului uh, pentru IMM-uri. De aceea, eu cred foarte mult că trebuie să fie foarte, foarte multă atenție în, uh, în negocierea acestui uh, tratat, încât să nu ne fură efectul acela de strălucire, vai, primim uh, Uh, avem un acord cu Statele Unite, primim produse mai ieftine și mulțumim consumatorii, ci trebuie să fim atenți foarte tare la uh, siguranța uh, cons- pentru consumatori, la calitatea produselor și să nu uităm de obiectivele Uniunii Europene. Orice tratat care îl facem trebuie să răspundă obiectivelor. Noi avem ca obiective dezvoltarea economică, dezvoltarea de locuri de muncă. Ori dacă prin acest tratat noi, de fapt, subminăm obiectivele principale ale Uniunii Europene, n-am rezolvat nimic. Și, în fine, uh, nu pot să nu îmi pun și eu întrebarea legată de aceste tribunale. Uh, auzeam că statul, un stat din Europa poate fi uh, la un tribunal privat dat în judecată de un investitor dacă nu i s-a mai asigurat condiții condițiile care le visa în țara respectivă și tot felul de lucruri ciudate. Deci eu cred că, um, sigur, trebuie să presăm ca Parlament, ca și comisii, uh, pe cei care fac final negocierea să țină cont de uh, efectele acestui tratat pe termen lung și nu imediat. Mulțumesc mult! Eva Panova. Eva Panova. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă, foarte bună, și mai sunt câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez. Mai întâi, în ceea ce privește cerințele de viză pentru cetățeni. Dacă e să creăm un, o piață transatlantică comună, este absolut necesar să asigurăm egalitate de tratament și să înlăturăm restricțiile care încă mai subzistă și care ar putea duce la o, o, o împiedicare a liberei circulației și schimbului de uh, bunuri și uh, mărfuri. Și există în continuare cetățeni care nu sunt acoperiți de programul de acceptare de viză, de derogări de viză și care nu ar putea beneficia astfel de o libertate de plină. Un al doilea aspect la care doream să mă refer punctele 12 și 13. În ceea ce privește IMM-urile, eu sunt de părere că IMM-urile sunt un element central în aceste negocieri și că IMM-urile și modelele lor de afaceri sunt cele care ar trebui să aibă de câștigat de pe urma acestor negocieri. De aceea, în capitolul referitor la IMM-uri, trebuie să uh, fim atenți la toate aceste considerații de tip comercial și nevoile pe care le au astfel de întreprinderi. Ar trebui să avem o platformă pentru produse specifică online, să avem ghiduri îndrumătoare în ceea ce privește aceste tarife nebari, ne, uh, bariere netarifare care există în continuare și, în același timp, am putea să prevedem anumite măsuri pentru monitorizare și pentru ajustarea ulterioară după implementare pentru a ne asigura că această comunitate a IMM-urilor va participa într-adevăr la aceste mecanisme instituționale pe care noi astfel le creăm. Mulțumesc! Thank you, um, Madam Chairwoman. Many of the points have... Doamna Stele, mulțumesc, doamna președinte. Foarte multe puncte au fost deja abordate. Dar chiar în această sală, ieri după amiază, au fost atât mulți activiști împotriva TTIP. Unii chiar din uh, circumscripția mea uh, electorală. Și e foarte interesant că foarte mulți oameni au uh, exprimat îngrijorări, probabil pentru că nu au fost bine informați. Unii au avut și niște temeri destul de legitime și au fost uh, manifestată foarte multă neîncredere față de aceste negocieri, lucru care este regretabil în parte. Dar cred că negocierile, așa cum s-au derulat ele până în prezent, uh, Până în prezent putem spune că nu s-a ajuns deocamdată la niciun acord concret și deocamdată e vorba doar de uh, cuvinte pe hârtie. Așa că noi trebuie să avem o posibilitate de monitorizare și trebuie ca noi să ținem seama de ambițiile noastre. E un lucru important. Când a făcut prima prezentare referitor la TTIP, s-a vorbit despre crearea unei piețe unice, transatlantice, ca și un lucru care are un potențial enorm care va duce la o menținere a nivelului înalt de protecție oferit de Uniunea Europeană către consumatori cu standarde de calitate. Dar pentru a avea acest lucru trebuie să fim atenți. E vorba și de transparență, da, știu că ar trebui ca membrii să aibă acces, nu doar unii dintre ei, și să ne asigurăm că și parlamentele naționale de asemenea vor fi cooptate, pentru că și ele au un cuvânt de spus și pentru că la urma urmei ele vor fi cele care vor uh, finaliza întregul proces. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că de la bun început că facem exact așa cum spunea doamna Evelyn Gebhardt. Apoi, să avem o atitudine ambițioasă. Asta este important. Apoi, în ceea ce vrește punctul 8 referitor la standarde și norme. E un lucru poate cel mai discutat în comisia noastră și, din păcate, am reușit Trebuie să punem la punct un memorandum de înțelegere care să concilieze standardele noastre și standardele, standardele din Statele Unite ale Americii. Și știți care a fost munca noastră în comisia noastră anul trecut, ideea fiind să încercăm să vedem felul în care vom redacta pe viitor aceste acorduri. Și ne-am dat seama că nu întotdeauna era posibil. Deci, e un aspect deosebit de important, de aceea trebuie să-l, să acordăm atenție, pentru că e vorba de încredere, încrederea pe care cetățenii o au în normele noastre și trebuie să ne asigurăm că mergem în direcția potrivită. Apoi, în ceea ce privește liber schimbul, comerțul, eu, din ceea ce înțeleg eu, este vorba de un element la nivel internațional, să ne asigurăm că standardele care există și sunt fixate pentru aceste produse la nivel internațional, în organisme internaționale, sunt menținute și deci trebuie poate să aducem la punctul 14 oarecare claritate aici, pentru că e important. Și de aceea trebuie să avem și un dialog, să menținem un dialog cu cetățenii, și să explicăm că e vorba de servicii publice, apoi trebuie să explicăm care este situația și cu aceste tribunale referitoare la retigile investitor, ă, investitorilor. Și ideea este să ne pregătim pentru discuțiile ce vor urma și pe care le aștept cu nerăbdare. Mulțumesc, doamna președinte. Malin Meții. Thank you, Madam Chair. <clears throat> um, Amiție, mulțumesc, doamna președinte. Punctele pe care vreau să le evoc au fost deja subliniate și nu poate că să o felicit pe doamna raportor, pentru că e un raport foarte bun. Și trebuie să vă spun că sunt absolut de acord cu Evelyn și cu Maria. Eu cred că acest acord va fi unul care va reprezenta un beneficiu pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru IMM-uri, pentru antreprenori, dacă va fi negociat în mod adecvat. Aici cuvântul cheie este transparența. Nu cred că trebuie să pierdem din vedere valorile și standardele europene și să nu ne lăsăm duși de euforia pe care o manifestă unii dintre noi, pentru că, uh, da, se spune, va vor și atât de multe produse ieftine și așa că veți fi fericiți cu asta. Nu, dar nu uitați că cetățenii nu sunt neapărat fericiți când prețul este mic și asta vine la pachet cu pierdere de locuri de muncă și așa mai departe. Nu, deci eu cred că pierderea locurilor de muncă pentru consumatori <laughs> nici măcar nu-și vor putea permite așa ceva, în ciuda prețurilor scăzute din partea Statelor Unite, produselor din Statelor Unite. Așa că noi trebuie să găsim acel echilibru între scopul politic, sfera de acoperire politică și sfera de acoperire economică a acestui acord care de mult se poate întâmpla ca acesta să se contrazică. Noi, ca și Comisie IMCO, trebuie să fim atenți uh, și să vedem că nu numai doar un singur, o singură parte implicată va avea de câștigat pe spuza celor lanți. De aceea aș vrea să știu de asemenea și ce are de spus comisia în ceea ce vrește impactul, studiul de impact, pentru că trebuie să știm exact cum anume toate părțile implicate vor fi afectate de acest tratat. Și asta se poate face doar dacă ajungem la o situație în care toată lumea are de câștigat. Eu nu sunt împotriva și nici nu vreau să vă las impresia că aș fi împotriva TTIP. Ba, din potrivă, eu cred că trebuie să profităm de toate aceste oportunități și să fim la înălțimea provocărilor care ne așteaptă, pentru că e vorba de o piață imensă. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu ne va depăși și nu trebuie să uh, aruncăm bebelușul cu apa din cădiță, nu? Să fim atenți la asta. Deci, din toate punctele de vedere, trebuie să ne asigurăm că atât consumatorii, IMM-urile și uh, cetățenii vor fi protejați. IMM-urile sunt coloana vertebrală a Uniunii Europene. Și, deci, nu uitați că asta nu e ceva, un detaliu pentru Europa. Așa că haideți să ne asigurăm că măcar un lucru important pe care ne-l dorim îl vom obține și anume că ne dorim transparență. Casfin s-a referit de asemenea și ea la faptul că au existat activiști împotriva TTIP, că au fost ieri aici și poate au dreptate, pentru că, da, e adevărat, uneori nu sunt bine informați, în alte situații sunt dezinformați, dar, în orice caz, noi trebuie să vedem că acest tratat va afecta toți cetățenii. De aceea e de datoria noastră să fim vigilenți, să dăm dovadă de transparență și să acceptăm un acord care este corect. Mailin Trosinski. Merci, doamna Trozanski. Mulțumesc, doamna președinte. Um, am ascultat pe colegi care vorbeau despre felul în care funcționează, în care decurg aceste negocieri uh, cu Comisia INTA, plângându-se de faptul că alte comisii decât INTA ar fi și ele implicate din cauza acestui tratat. Dar uh, aș vrea să amintesc, așa cum spunea și colega Adinaur, că prima comisie sau primele persoane afectate de acest uh, tratat sunt, de fapt, consumatori europeni. Citind proiectul de aviz și raportul uh, furnizat de INDA, am și eu în continuare câteva uh, îndoieli și am constatat că și dumneavoastră referitor la acest acord. Adoptarea acestui acord ar duce în cotidianul, în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni la schimbări. Și cetățenii se opun majoritar acestui tratat. Dar sunt propuneri naive, pentru că de fapt nu țineți seama de riscul care ar putea exista pentru suveranitatea teritoriilor noastre și pentru protecția consumatorilor. Și deși anumite uh, neliniști au fost în mod timid exprimate față de Comisia Europeană, de către membrii Comisiei INTA, mai ales în ceea ce privește o scădere a nivelului de protecție și a nivelului normelor europene din cauza unor decizii în instanță luate de aceste tribunale de arbitraj pentru litigiile investitorilor, ei bine, în ciuda acestor neliniști, în continuare sunt sceptică Uh, față de felul în care Comisia va negocia cu Statele Unite. Prin acest tratat, de fapt, vom uh, lansa niște dezbateri care vor duce la niște perturbări enorme și care vor afecta uh, populațiile noastre. De aceea nu mă miră proiectul dumneavoastră de aviz, deși sunteți foarte europeni, dar să mă sperie felul în care lipsesc din text recomandări concrete și posibilitatea de a anticipa aceste consecințe asupra vieții noastre de zi cu zi. Prin acest tratat, de fapt, ne dăm cu capul de zid. Mulțumesc! Thank you very much. Um, just a few thoughts from me. Mulțumesc foarte mult. Am și eu câteva idei. Îmi place foarte mult ce a făcut raportoarea aici și mai ales teza care spune că aceasta este o șansă unică de a stabili standarde de înaltă calitate și uh, legi pentru consumatori care să devină standarde internaționale de facto. Eu aș dori să transformăm asta chiar în standarde globale de facto. Este o șansă unică să uh, obținem standarde ridicate pentru consumatori pentru că și partea cealaltă are standarde ridicate pentru consumator, nu în alt fel decât noi, dar trebuie să încercăm să obținem um, o apropiere, să avem o abordare similară ca să ajungem la standarde globale comune. Sunt de acord cu dumneavoastră că avem aici o șansă unică și cred că e foarte important să încercăm să uh, transformăm acest acord într-unul pe care să-l putem susține și să nu spunem că este greșit chiar înainte de a negocia. Deci mulțumesc pentru tot ce ați făcut. În ceea ce privește beneficiile pentru consumatori, Valoarea eliminării tarifelor și a reducerii costurilor este una considerabilă. Mulți consumatori din Europa au greutăți cu costul vieții și dacă reușim să ieftinim cu 20% prețurile la alimente, cu 10% la îmbrăcăminte, cu 10% la automobile, înseamnă un beneficiu pentru foarte mulți consumatori. Dar nu ar trebui să uh, derive de aici și pierderi de locuri de muncă. Cred că și domnul Danti și domnul Schwab au dat exemple de întreprinderi din regiunile lor care ar avea potențiale beneficii din, uh, obținute din comerț, dacă putem reduce costurile de conformitate, costurile birocratice, uh, pentru comerțul cu America, astfel uh, propriile noastre întreprinderi vor avea de câștigat și la fel și locurile de muncă. Locurile de muncă în întreprinderile care exportă sunt mai bune, sunt locuri de muncă de mai bună calitate. Cine lucrează în export uh, câștigă de obicei mai bine, deci astfel de locuri de muncă pot fi create la acordul de liber schimb cu Corea, cu Corea au crescut cu 10% în primul an exporturile din Europa, iar în sectoarele liberalizate cu 46%. Deci e clar că acest tratat poate fi o șansă dacă ascultăm IMM-urile și facem treaba bine. Și mă bucur că raportoarea s-a concentrat asupra IMM-urilor, s-a discutat și despre un uh, capitol privind IMM-urile care trebuie să fie pus în practică. În ceea ce privește achizițiile publice, cred că ar fi util să menționăm în raport că este necesar un calendar clar pentru Autoritatea de Promovare a Comerțului, pentru că, din câte am înțeles, această autoritate trebuie să încerce să obțină condiții egale pentru Europa la nivel de stat, deci putem cere un calendar. În legătură cu vizele, cred că trebuie să fim realiști. Am înțeles că negociatorii americani nu vor neapărat uh, să introducă negocierea vizelor în negocierea acestui tratat. Poate că uh, dacă procedăm ca în cazul cu Australia și facem o negociere paralelă, ar fi bine. Pentru că noi vrem în plus și recunoașterea serviciilor. În orice caz, uh, Uh, s-au făcut comentarii interesante și sunt de acord că trebuie să ne introducem în text și preocupările, dar și dorințele, ca să ne asigurăm că avem un rezultat pozitiv. Doamna raportor, acum pentru comentarii. Mulțumesc, Vicky. O observație generală, cred că această discuție a dovedit că TTIP este un subiect important pentru comisia noastră și trebuie să continuăm această discuție poate mai structurat, poate capitol cu capitol și poate să invităm și comisia, pentru că cred că la multe din întrebările noastre comisia ar trebui să răspundă, că ei sunt implicați în negocieri și sigur că vă vor răspunde la întrebări și eu la cele la care pot. Aș dori să mă refer la două, trei aspecte menționate de mulți dintre dumneavoastră. În ceea ce privește protecția consumatorilor, știu că e un subiect important și delicat și este și unul din motivele pentru care am uh, decis să organizăm o audiere privind protecția consumatorilor. Vom avea vorbitori invitați de la diferitele organizații și cred că va fi o șansă să înțelegem mai bine care este miza. Textul pe care îl propun eu în aviz are obiectivul de a arăta că noi vrem să promovăm uh, nivelul ridicat european de protecția consumatorilor față de SUA. Sunt de acord cu Catherine, trebuie să facem lucrurile bine și să găsim o formulare bună care în același timp să transmită uh, un mesaj corect. Și sunt uh, de acord cu colegii de la ECR, dorim un nivel ridicat de protecția consumatorilor și apoi uh, să nu uităm că nivelul nostru de protecție nu este negociabil. În ceea ce privește achizițiile publice, apreciez intervenția colegului Tarabella, care este raportor pe achiziții publice. Cred că el a explicat foarte bine care este situația în Europa și care este situația în SUA. Eu personal cred că acesta este unul dintre cele mai ofensive domenii de interes ale Uniunii Europene, acest, uh, negocierea acestui tratat și sunt gata să adaptez formularea ca să transmitem un semnal puternic în legătură cu achizițiile publice. În ceea ce privește cooperarea reglementativă, cred că este o parte foarte importantă a negocierilor pentru întreprinderi, pentru întreprinderile mici și mijlocii, dar uh, nu sunt de acord cu ce au spus unii, unii dintre dumneavoastră. Cred că aici obiectivul este că dacă suntem de acord cu un lucru, acela va fi obligatoriu, dar dacă nu ajungem la un acord, tot ne păstrăm autonomia pe chestiunile de reglementare. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, știu că deschid cutia Pandorei, uh, tribunalele pentru investitori. Știm că e un subiect foarte sensibil pe plan politic, eu aș sugera să lăsăm Comisia INTA să se ocupe de acest subiect și să încercăm să ne folosim um, forța ca să ne concentrăm asupra chestiunilor importante pentru consumatori. Nu vreau să spun că aceste instanțe nu sunt importante. Sigur că sunt importante pentru consumatori, dar eu aș sugera să urmăm structura raportului INTA și să ne concentrăm în principal pe tot ceea ce ține de uh, competențele comisiei noastre. Acestea fiind spuse, vreau să vă invit la audierea organizată de noi și la următoarea reuniune cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am acordat mult timp acestei dezbateri pentru că este evident că e foarte importantă, de aceea am întârziat puțin. Știu că șeful de unitate de la comisie ne-a ascultat în această dimineață. Mulțumesc că ați venit să ne ascultați. Doriți să luați cuvântul și dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc mult, am să fiu succint pentru că știu că mai aveți multe pe ordine de zi în această dimineață, dar aș vrea să prezint și eu câteva observații ca să vă ajut uh, în pregătirea textului. Vreau să mă refer la câteva puncte individuale. În legătură cu transparența, Vreau să vă atrag atenția asupra unor măsuri semnificative pe care le-am luat în ultimele două luni uh, ca să ne punem la dispoziție textul. Deci puteți vedea toate propunerile europene într-o transparență deplină. Puteți vedea ce dorim noi ca obiective globale, dar și specifice, pe care le-am transmis omologilor americani și veți vedea acolo că textele tehnice sunt însoțite de fișe explicative care arată într-o limbă mai ușor de înțeles care sunt obiectivele noastre. Deci vă recomand să vă uitați și de asemenea textul consolidat uh, este accesibil pentru deputații implicați în uh, negocieri, adică deputații de la Comisia IMCO și de la alte comisii. Vreau să spun câteva lucruri despre obiectivul de cooperare. În primul rând, aș vrea să subliniem un lucru pe care l-au spus mai mulți membri. Nu e vorba în niciun caz de uh, reducerea standardelor. Știu că americanii nu doresc acest lucru și nici nu se pune problema să ne pierdem autonomia reglementativă și aici contează foarte mult cum ne organizăm noi piața unică aici în Uniunea Europeană și ce dorim să obținem cu SUA în domeniul TTIP. TTIP înseamnă o cooperare între autorități de reglementare independente și sigur că totul este pe baza dorinței de colaborare. Vom continua să acceptăm aceste diferențe, dar dacă obiectivul este să reducem costurile, trebuie să evităm uh, standardele duble sau trebuie să obținem standarde mai bune, în orice caz. În legătură cu IMM-urile, aș dori să clarific un lucru și anume, noi vrem să facem investițiile mai simple pentru IMM-uri pentru că companiile mari își găsesc ușor acces uh, pe piețe, una pe piețele celelalte, dar pentru imm este mult mai greu. În ceea ce privește ASDS, uh, soluționarea litigilor pentru investitori, este mai greu pentru IMM-uri totdeauna să obțină așa ceva, deci există o legătură și cu IMM-urile. În legătură cu achizițiile publice vreau să vă spun un lucru important pentru că ține de munca comisiei dumneavoastră. Avem în negocierile cu SUA obiectivul ca uh, uh, întreprinderile europene care participă la licitații să fie tratate pe picior de egalitate cu concurenții americani. Va fi greu de obținut, dar mizele sunt foarte importante. În cele din urmă aș vrea să fac un comentariu despre ASDS în sine, despre soluționarea litigilor între investitori și state. Ce a spus uh, doamna raportor este foarte bine în ceea ce privește competența celeilalte comisii. Apoi, însă, aș dori foarte mult să vă recomand raportul pe care l-am făcut noi referitor la identificarea domeniilor unde mai avem de lucru și unde mai avem de purtat discuții cu Parlamentul cu privire la ameliorarea acestui instrument ISDS, pentru că nu trebuie să uh, alegem între alb și negru, trebuie să avem soluții mai sofisticate la dispoziție și deci trebuie să vedem cum ar putea, evalua un, ar putea evolua un astfel de instrument de soluționare a litigilor. Uh, în acordul SITA găsiți un uh, astfel de model și, de asemenea, raportul care a fost prezentat în prima jumătate a lui ianuarie. Și deci dacă puneți toate aceste elemente cap la cap, veți avea o bază de discuție ca să decideți cum ați dori dumneavoastră să găsiți un echilibru între diferitele mize care sunt foarte reale. Și cred că, într-adevăr, e foarte important, dar noi am încercat să tratăm nucleul problemei ca să avem o dezbatere cât mai uh, bine um, informată în următoarele săptămâni. Vom ajunge la o opinie comună între Consiliu, Parlament, Comisie. Trebuie să vedem cum uh, facem să avanseze discuția privind soluționarea litigilor, pentru că nu e vorba doar de TTIP, e o competență a tratatului de la, din tratatul de la Lisabona a Parlamentului. Trebuie să vedem uh, absolut cum soluționăm aceste probleme. Sunt foarte delicate și fiecare are părerea lui. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că am depășit un pic timpul alocat, dar asta pentru că e atât de important subiectul. Următorul punct pe ordinea de zi este avizul Lisei Iaconsari referitor la soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni. Avem o prezentare din partea comisiei aici. Mă scuzați, trebuia să vă mai amintesc că termenul de depunere a amendamentelor la avizul Ditei Șaranzova este 25 februarie. Și sunt de acord cu dumneavoastră, este foarte strâns acest calendar. 25. Are we ready? Sunteți gata? Okay, with apologies, we've just been playing musical chairs in the committee this morning. Um, Bun, reluăm. Eh, interoperability solutions. Discutăm despre soluțiile de interoperabilitate pentru autoritățile administrative. Comisia responsabilă pe fond este Comisia ITRE și noi suntem Comisia Asociată în baza articolului 54 și comisia ne va face o prezentare. Îi urez bun venit colegei de la comisie în această dimineață. Presentation is online, uh, available on our, our e-meeting. Thank you. So, thank you very much, Mrs. Chair. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă raportor, stimați deputați, mă bucur că mă aflu aici ca să vă prezint programul ISA eu sunt uh, directoare la Direcția Generală Digit pentru Business Solutions. În primul rând, interoperabilitatea. Ce înseamnă? Comisia Europeană a definit în 2010 interoperabilitatea într-o comunicare referitoare la interoperabilitate pentru serviciile publice europene ca fiind modul de a uh, ajuta două entități separate să facă schimb de informații și să lucreze împreună. E foarte simplu. Ce înseamnă în contextul nostru? Este vorba de crearea de servicii publice care să respecte niște principii, niște principii de bază, le aveți aici la stânga. Principiile sunt unice, deci oferim date o singură dată, un punct unic de contact, digital uh, de la început și servicii care să permită să urmărești un eveniment din viața cetățenilor sau din viața unei întreprinderi. Dacă urmăm aceste principii, vom garanta un nivel ridicat de interconectare între serviciile publice, vom spori schimbul de informații și vom transmite cunoștințele administrației unor grupuri mai mari. Rezultatul, după cum vedeți la dreapta, ar fi o luare a deciziilor mai bună și mai bine informată, oferire de soluții mai rapid, creare de șanse de afaceri, dat fiind că administrațiile publice joacă un rol important în economie, și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, cetățenii vor avea un acces mai direct și mai simplu la datele publice. Interoperabilitatea este o prioritate pentru Comisia din 1995, când a fost creat primul program IDA. Între timp au mai trecut trei programe și încă mai sunt multe de făcut, dar se și văd primele rezultate. Și de aceea noi încurajăm ISA la pătrat ca să promovăm uh, o nouă soluție și să răspundem la provocările din peisajul de interoperabilitate din Europa. ISA la pătrat a fost adoptată de comisie în iunie 2014. Programul urmărește o, unic, o unică abordare obiectivă, ca și programele anterioare, să dezvolte soluții de interoperabilitate care să susțină schimburile între administrațiile UE, beneficiare direct, dar și administrații, cetățeni și uh, întreprindere, adică beneficiarii indirecți. Și este o completare foarte explicită și foarte nouă la ISA la pătrat. Scopul este să consolideze ce s-a făcut în programele anterioare și ca și programele anterioare, aici se vor identifica, crea și opera soluții de o interoperabilitate nelimitate și se vor uh, oferi servicii publice electronice care să susțină implementarea politicilor și activităților Uniunii și se vor extinde um, activitățile și programele ISA. În plus, ISA va fi și un fel de incubator de soluții, care să hrănească soluții uh, mai puțin mature până când ajung la uh, forța lor de plină. Deci reprezintă și o punte de soluții pentru uh, programe care sunt deja operaționale, dar care trebuie să migreze spre canalele de prestare de servicii. Deci avem un program cu abordare unică, susținut de un set de, operați de obiective operaționale, activități de program. E vorba de uh, întreținerea și continuarea soluțiilor deja existente, cum ar fi ISA, să dezvoltăm noi soluții de interoperabilitate transsectoriale și transfrontaliere, să se evalueze implicațiile TIC ale, Uni ale legislației Uniunii ca la ISA și un lucru nou este să identificăm uh, lacunele legislative care împiedică interoperabilitatea între administrațiile publice europene. Noi elemente sunt uh, EIDA, și EIRA și EI-CART, o cartografiere a soluțiilor ce pot fi adoptate. Mai facem și o actualizare a standardelor um, existente, o parte importantă a ISA la pătrat, și dezvoltăm mecanisme care vor uh, dezvolta și cuantifica rezultatele acestor soluții ca să ne asigurăm că soluțiile aduc realmente beneficii și pe aceste principii programele vor fi monitorizate constant și rezultatele vor fi făcute publice pe internet. Va exista o evaluare finală și interimară care va fi transmisă Parlamentului. Avem un set de indicatori incluși în propunerea legislativă pentru a măsura uh, rezultatele programului și printre aceștia se află și uh, cheia de factori care permit interoperabilitatea. Factorii cheie care permit interoperabilitatea. Acest program trebuie să ofere beneficii cuantificabile, ceea ce e foarte important. Vedeți aici și un tabel privind bugetul, bugetul de implementare. Programul se întinde pe 5 ani și este aliniat cu cadrul financiar multianual. Suma este de 131 de milioane de euro, iar bugetul anual este cam de 26 de milioane de euro în medie, ca și la programele uh, IDA și ISA. Deci se va asigura continuitatea cu măsurile preexistente. Contextul politic. De ce este atât de important acest program? Sectorul public este cheie în economia publică. Așadar, 50% din PIB-ul european este produs de sectorul public, acesta oferă și 25% din locurile de muncă și achizițiile publice reprezintă 19% din PIB-ul UE. Deci e foarte important, sumele pentru statele membre sunt foarte mari. Competența Comisiei nu este atât de puternică în administrația publică, dar sunt foarte multe inițiative importante ale Uniunii Europene care afectează direct sau indirect sectorul uh, public și acestea sunt UE 2020, piața unică digitală, o agenda digitală pentru Europa și uh, analizele anuale ale creșterii, Așadar, avem un stimulent politic puternic să continuăm interoperabilitatea. Aici nu vedeți bine detaliile, dar e vorba de un studiu care arată cât timp a fost economisit prin uh, utilizarea de servicii electronice de către întreprinderi și cetățeni. Aceste economii se transpun apoi în economii la PIB, și sumele sunt șocante. În acest exemplu se vede că Belgia, care are servicii, dacă ar avea servicii mai interoperabile, ar putea economisi 2,35 miliarde de euro. Sunt sume enorme. Sunt doar exemple ca să ilustreze acest lucru. Dacă beneficiile sunt atât de Uh, clare. De ce nu am ajuns acolo? De ce mai trebuie să facem? Pentru că există voința politică, beneficiile sunt clare și tehnologia există. Putem să luăm un exemplu, Suedia, care se află printre primele state europene la rata de penetrare a internetului și utilizarea TIC, 93% din gospodării au acces la internet, 72% dintre cetățeni folosesc internetul ca să interacționeze cu autoritățile publice, dar când uh, este vorba de trimiterea de formulare precompletate de la autorități la cetățeni, uh, cifra scade la 46%. Deci administrația publică nu reușește să exploateze datele disponibile ca să ofere servicii mai uh, bune cetățenilor. Asta ar putea, ar putea și facilita viața cetățenilor. Însă nu numai infrastructura este o problemă, pentru că niciuna din acestea nu este digitală, pentru că serviciile digitale sunt de obicei oferite ad hoc și uh, spontan. Uh, și diferența este că atunci uh, pentru autorități este că ele sunt, țin de diferite administrații. Deci avem nevoie de o imagine de ansamblu pentru a putea oferi servicii care sunt interconectate, interoperabile încă de la început, indiferent de infrastructura pe care se bazează. Aceasta înseamnă că trebuie să avem o abordare generală în ceea ce privește interoperabilitatea în Europa. Am vrut să arătăm și un slide foarte scurt cu privire la trei uh, soluții posibile. Uh, pe care probabil le recunoașteți ca fiind importante, Your Europe, Solvit și EMI. Nu o să intru prea mult în detalii, știți că din ce în ce mai mult succes, vedeți că există sunt exemple tipice de servicii interoperabile transfrontaliere și sunt cu toate susținute de către ISA. So, final slide, uh, final words on interoperability. Și slide-ul final, ultimul concluzie cu privire la interoperabilitate, este important să avem o strategie de, ofer, de oferire a acestor servicii pentru administrațiile publice din uh, Europa, pentru că astfel se creează un cadru pentru a putea uh, după aceea crea uh, instrumentele necesare. Dar interoperabilitatea merge dincolo de TIC, este vorba de felul în care sunt structurate administrațiile și felul în care oferă ele posibilități de a, de a descrie date. Pentru a promova interoperabilitatea trebuie să ne restructurăm administrațiile și procesele aferente și aceasta necesită o decizie și o voință politică foarte clară pentru ca să obținem o piață unică cu servicii conectate și pentru aceasta interoperabilitatea trebuie să fie considerată încă din uh, organizarea serviciilor, încă de la început, uh, în, uh, unde ne poate ajuta de altfel și Iza la pătrat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, care este și pe site-ul nostru, pe care o pot uh, accesa cu toții și acum o să dau cuvântul raportoarei Eliza Iaconsari. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc reprezentantei comisiei uh, și să-i uh, spun că a făcut o prezentare foarte clară și foarte interesantă. Această agendă digitală este considerată una ca, cu, care este o prioritate a Comisiei și în același timp o prioritate în toate statele membre. Datorită evoluției foarte rapide, este foarte dificil să înțelegem ce se întâmplă în agenda digitală în Europa, pentru că în foarte multe programe, avem deja un progres în acest sens, iar uh, la început a fost foarte clar că foarte mulți comisari o să fie responsabili pentru subiect. Este un lucru bun, dar în același timp trebuie să existe și un oficiu clar unde se coordonează acest subiect. Și am senzația că în Parlamentul European, tocmai comisia noastră, comisia IMCO, este cea care va trebui să coordoneze aspectele digitale. Da, deci această chestiune digitală nu trebuie să fie văzută numai ca una tehnică, așa cum se întâmplă de foarte multe ori. Și de aceea mi se pare bine ca după o perioadă foarte lungă în care a existat dispute de competență între INTA și ITRE, să fie ajuns acum într-o nouă fază în care ne-am putut uh, împărți competențele între INTA și ITRE pe acest subiect și mi se pare un lucru bun. Iza la pătrat este, prin natura lucrurilor, o chestiune foarte tehnică, însă nu trebuie să acceptăm aceasta ca un dictat, ci trebuie să ne gândim la consecințele asupra mai multor părți ale pieței interne. Sunt de acord cu ideea Comisiei cu privire la faptul că uh, Trebuie să reușim în acest domeniu, pentru că încă de pe acum am uh, început cu pierdere de vreme, pierdem și uh, răspunderea uh, și încrederea oamenilor, pierdem nu numai timp, ci și oportunități dacă lucrurile nu funcționează în domeniul digital. Mi se pare foarte bine ca în problema Iza la pătrat, în acest program, de fapt, să se uh, fie adăugat și consumatorii. Și a apărut chiar cuvântul uh, cetățeni, citizens. Mi se pare că e bine să se schimbe această perspectivă, pentru că se vorbește și din perspectiva cetățeanului acum. Din păcate însă este momentan doar uh, foarte mult pe hârtie. În final însă, cred că cetățenii știu că uh, pentru ei este cel mai important acest subiect și mai ales perspectiva IMM-urilor este foarte importantă și momentan nu s-a discutat foarte mult de ea așa cum ar fi trebuit, poate. Avem un calendar foarte strâns, trebuie să găsim o soluție cât se poate de repede aici, pentru că programul uh, pe care îl avem încă în aplicare ISA 1 ajunge la final și trebuie să lucrăm cât se poate de repede cu raportorii din umbra pentru ca să respectăm uh, calendarul uh, care a fost propus. Aș vrea totuși să spun că procesul democratic trebuie să fie respectat. Calendarul nu trebuie să fie atât de strâns, Bineînțeles că noi uh, aici în Parlamentul European am făcut greșeli și mie mi se pare că greșeala în acest dosar a fost că a durat prea mult până când s-a hotărât în fine care a fost uh, comisia competentă. Însă aș avea câteva întrebări pentru reprezentanții comisiei pentru ca să fie mai clar ceea ce discutăm aici. Aș vrea să pun o întrebare de principiul despre următoarea idee. Care sunt uh, limitele acestei propuneri? Există impresia la comisie că este vorba de o chestiune tehnică prin care am uh, reușit să repartizăm mai multe fonduri la mai multe programe pentru ca mai multe sisteme să devină interoperabile sau se constată la comisie că vor exista și consecințe mai profunde, de exemplu despre felul în care administrațiile publice vor uh, lucra mai strâns cu întreprinderile, deci dacă se va crea un fel de modus operandi în acest sens. Aș vrea să mai întreb ceva și despre fonduri. Ați putea să ne explicați puțin mai precis cum decide Comisia cum sunt repartizate fondurile care sunt disponibile din acest program. Și o ultimă întrebare, pentru că m-am gândit la TTIP și m-am gândit și la acest subiect, la faptul că trebuie, că întotdeauna se pune perspectiva tehnică în centrul atenției. La Direcția Generală Digit știu că acolo uh, se pune problema tehnic, pentru că acolo există competența pentru acest subiect, există și o colaborare clară cu alte programe, dar întrebarea este și cum merge colaborarea între acest program și mecanismul Conectarea Europei. Cine are răspunderea pentru totalitatea acestor programe? Și această e o întrebare relevantă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum din partea PPE-ului Eva Panova are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezentarea sa foarte detaliată. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor, Consari pentru comentariile dumneaei. Am uh, luat deja contact cu oficiul dumneaei și mă bucur foarte mult să colaborăm pe viitor și cu echipa dânsei. Noi lucrăm și cu raportoarea Uh, reportorul din umbră de la PPE la ITRE, domnul Boni. Ieri PPE-ul a avut uh, o audiere pe tema pieței unice, unde s-a subliniat faptul că sistemele electronice de guvernanță sunt cruciale pentru finalizarea pieței interne digitale și chiar comisara Biencovska a subliniat că un schimb de bune practici este unul din elementele cheie în finalizarea pieței unice. Aș vrea să mă concentrez pe patru puncte. Primul va fi în ce măsură se vor putea comunica beneficiile acestor programe cetățenilor noștri. Avem câteva exemple pozitive, cum ar fi, de exemplu, Suedia, care s-a menționat deja, dar și deși în Suedia există una din cele mai bune răspândiri ale internetului, un, numai 46% folosesc serviciile de administrație publică online în Suedia, ceea ce ne pune la între... face să ne punem întrebarea de ce nu au încredere cetățenii mai mult în soluțiile acestea digitale pentru a-și rezolva administrativ problemele. Apoi se pune și problema părții politice a Iza la pătrat, pentru că se pare că aceste programe sunt bine transmise cetățenilor. Suntem cu toții de acord că o bună funcționare a sistemelor de e-guvernanță costă timp și resurse, dar pe de altă parte nu sunt sigură dacă cetățenii sunt conștienți de ceea ce există la dispoziția lor. Fondurile prevăzute pentru implementarea programului ISA la pătrat pentru 2016-2020 uh, sunt de 100 de milioane de euro, aproximativ. Întrebarea este care este planul Comisiei de a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii cu privire la beneficiile pe care le aduce acest program și uh, dacă o, o strategie de comunicare țintită este parte din programul Comisiei și cum se transformă acest text tehnic într-unul care să fie digerabil pentru cetățeni, cum este el simplificat. Poate că unii din deputații din sală ar vrea eventual să avem reuniuni cu, probabil că au reuniuni cu uh, cetățenii în circumscripțiile lor și poate că le-ar place să participe mai mult la aceste programe de comunicare. Eu zic că e foarte important să conștientizăm uh, mai bine ceea ce ne oferă aceste servicii și să știm să mergem cu exemple concrete în circumscripții ca să arătăm cetățenilor care este beneficiul. În ceea ce privește IMM-urile, cred că lipsește destul de mult despre ele în textul propunerii, deși a fost adăugat în titlul documentului, astfel încât să fie beneficiar pentru cetățeni și IMM-uri, spune acolo titlul, însă aș vrea să subliniez mai mult și prezența acestora în text. Cred că ar fi important să ne concentrăm și pe reutilizarea datelor publice, adică date care ar putea fi folosite de către companii sau cetățeni. IMM-urile sunt uh, actori cheie care au suferit foarte mult de sarcini administrative și de criză și cred că ar trebui să ne gândim la alte soluții uh, de evaluare ale acestui program, să nu vorbim neapărat de afaceri, de întreprinderi în general, ci să se vorbească mai specific despre ele. Sunt și eu pentru o revizuire anuală a ISA la pătrat, nu numai de către Comitetul ISA, ci, adică, mă rog, Comitetul ISA la pătrat, spune vorbitoarea, dar sunt și pentru o revizuire anuală de către Parlamentul European. Și un ultim punct despre neutralitatea rețelelor. Un alt subiect care cred că merită mai multă atenție în acest text pentru că neutralitatea rețelelor și neutralitatea tehnologică este esențială. Cam atât am avut de remarcat eu momentan. Mai pot să spun că sunt optimistă în ceea ce privește eforturile pe care trebuie să le facem pentru acest proiect, pentru ca să poată să fie implementat până la sfârșitul lui 2015 și cred că astfel nici nu vom pierde ceea ce s-a realizat deja de către ISA 1. Mulțumesc foarte mult! Thank you, and I've been shadowing this. Și eu sunt raportor din umbră pe acest subiect din partea ECR, spune doamna președinte. Cred că ar fi bine să amintim oamenilor de ce ne uităm la acest subiect, de ce ne interesează, pentru că vrem să avem cele mai bune servicii publice posibile, care să fie operaționale în economia secolului 21, gândindu-ne la Digital by Design și celelalte proiecte pe care le avem pentru după 2015, deci pentru ca să asigurăm că cetățenii în toată Europa vor putea avea acces la toate aceste servicii publice într-o manieră sigură în ceea ce privește datele lor. Acesta este scopul nostru. Interoperabilitatea este o manieră prin care putem să ajungem la acest scop, dar nu este în niciun caz uh, jocul final, ca să spun așa, pentru că Scopul final este să ne asigurăm că comunicarea digitală poate să îmbunătățească la rândul ei serviciile publice. Acesta este scopul ei și în momentul în care suntem într-o plină revoluție digitală în Europa, trebuie să ne asigurăm că și administrația primește cei mai buni. Sigur că această transformare este o provocare la nivel național, dar devine și mai provocatoare la nivel european. Majoritatea serviciilor publice se folosesc însă la nivel național și permiterea cetățenilor uh, să comunice, deci dacă permitem să comunice mai bine cu administrația lor, este deja un pas înainte foarte important. Iar uh, nivelul european este parte din această problemă, dar este numai o parte, nu este neapărat scopul principal. Deci important este să le amintim oamenilor ceea ce încercăm noi să facem prin aceste eforturi. Și având în vedere acest context, este foarte important să folosim o abordare mai concentrată, mai țintită, mai orientată pe cerere, nu numai a consumatorilor, ci și a IMM-urilor și a tuturor utilizatorilor. Trebuie să ne asigurăm că cererea ne ghidează și nu numai un număr limitat de servicii țintite, ci să ne asigurăm așadar că stabilim o platformă care poate apoi fi extinsă și nu este doar un scop în sine. Și având în vedere toate aceste idei, să fim mai concentrați pe utilizator, pe, cer, pe cerere, cred că e bine să vedem și că au avut loc uh, studii de impact, consultări și știu că dumneavoastră o să-mi spuneți că e vorba de ISA 2 aici, nu e vorba de ISA 1, nu e vorba de o propunere nouă, ci este o urmare a unei propuneri. Dar chiar și așa, cred că ar fi fost bine să se facă un studiu de impact mai bun. Pentru că este vorba de banii contribuabililor și, așa cum au spus alții, înaintea mea, este vorba de beneficii la nivel național, la nivel local, e de aceea foarte bine să garantăm interoperabilitatea pentru ca să știm că obținem beneficiile cele mai mari posibile și potențialul cel mai mare posibil, fără să închidem porțile pentru domeniile de viitor. Aceasta este, cred eu, foarte bine. Și vreau să lucrez mai departe cu colegii pe această propunere și acum dau cuvântul mai departe colegului meu, domnul Guaga, Mulțumesc, doamnă Iaconsari, pentru faptul că ați fost raportoare pe acest raport. Ne bucurăm foarte mult să colaborăm cu toți raportorii din umbră. Și trebuie să ne asigurăm că și toate informațiile sunt uh, bine circulate printre autoritățile de piață. Cred că ISA 2 va îmbunătăți uh, accesul la piață și mi se pare un lucru bun. Ar fi interesant însă să demonstrăm chiar acest lucru. Mă bucur foarte mult că vom putea lucra împreună pe viitor pentru a găsi o soluție aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru că ai fost uh, foarte succint, Julia Reader nu este aici. Mai dorește cineva să ia cuvântul aici? Doamna Calas, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred eu că programul ISA este un element foarte important pentru a dezvolta administrația electronică în Europa. Este de asemenea foarte important ca acesta să joace un rol important în crearea unei punți între diferitele obiective și soluții pentru ca uh, să se găsească soluții și, de exemplu, la uh, proiectele vamale în domeniul electronic. Un alt punct important este ca pentru a face acest sistem mai eficient trebuie să fie în același timp și mai sigur. Așa cum a spus-o și Eva Panova înainte, cetățenii trebuie să aibă încredere în acest sistem. Deci, uh, trebuie să fie conștienți de faptul că informațiile online sunt mai sigure decât dacă le parvin pe hârtie. Și în acest uh, sens, e foarte clar că rolul uh, ISA 2 va fi de a da mai multe puteri cetățenilor de a-și proteja propriile date de exemplu, prin uh, diferite sisteme de, de uh, punere de chei asupra informațiilor, decriptare, așadar. Îmi cer scuze și um, o altă întrebare importantă este cum vindem acest subiect cetățenilor. Uh, Ideea ar fi, dacă am avea un one-stop shop, un singur ghișeu în care datele ar fi doar o dată transmise către autorități, ar fi poate mai bine. Un ultim punct este că dacă construim un sistem digital, nu toate serviciile digitale trebuie să înceapă de la zero. În Estonia, de exemplu, sistemul de securitate care a fost format pentru plățile online a fost folosit pentru crearea administrației uh, electronice. Și cred că încrederea este elementul cheie pentru ca aceste servicii să fie folosite mai mult decât până acum. Dar trebuie să fie, bineînțeles, și convenabile, pentru că Altfel, uh, ar putea folosi, bineînțeles, un sistem mai simplu. Acesta digital, deci trebuie să fie cel mai simplu. Mulțumesc foarte mult. Uh, nu știu dacă comisia dorește să mai spune ceva, să revină asupra acestei uh, idei. Dau cuvântul atunci uh, comisiei. Da, mulțumesc foarte mult pentru comentariile pe care le-ați făcut, care sunt foarte utile pentru noi. O să revenim asupra unor lucruri spuse de dumneavoastră, mai ales pentru a verifica uh, cu dumneavoastră uh, ce vă interesează. Aș vrea să încep prin ceea ce a spus uh, raportoarea cu privire la uh, ceea ce este legat de punctul de coordonare și de ghișeul unic. Și noi facem eforturi în acest sens la comisie. Recunoaștem că acest lucru trebuie să fie rezolvat în toate serviciile comisiei și câteodată în trecut a fost destul de dificil să vedem cine este competent pentru ce și vrem să încercăm să găsim o coordonare mai bună pentru ca să avem un impact împreună. Comisia actuală este, de fapt, o fereastră de oportunitate pentru acest subiect, pentru că colaborarea este mult mai importantă acum în Comisia actuală și știți că avem uh, pentru vicepreședinți uh, o agendă foarte strânsă în acest sens foarte bună și intensă. Avem chiar o coordonare care funcționează acum și care a început să um, acopere foarte multe aspecte ale modernizării serviciilor publice. Facem aceste uh, modificări în fiecare zi și sunt convinsă că în acest domeniu va fi mult de câștigat. Vreau să subliniez acest lucru de structură pentru că e important pentru cooperarea dintre cele două instituții pe care le reprezentăm. În ceea ce privește interacțiunea între ISA și uh, celelalte sisteme, este clar că ISA este baza de pregătire pentru ceea ce intră în CEF. Nu se suprapun, dar sunt cu siguranță legate strâns unul de celălalt aceste sisteme. Și pe lângă propunerea sistemelor, soluțiilor pe care o face ISA, pe lângă faptul că se folosesc date din ambele sisteme, la ISA se lucrează și la standardele pe care trebuie să le aibă aceste cadre. Dar nu există nicio suprapunere, noi lucrăm împreună cu serviciile CEF, partea operațională a CEF este de asemenea gestionată de Digi, deci e vorba de aceleași servicii, suntem foarte strâns în legătură cu Conex și cu celelalte servicii implicate de la Comisie. În legătură cu piața unică digitală, da, este într-adevăr o parte importantă, pentru că interoperabilitatea trece dincolo de majoritatea serviciilor care sunt propuse în proiecte de piață unică. Suntem foarte implicați în discuții cu Comisia în acest sens și ne bucurăm și sperăm ca acest lucru să fie uh, continuat așa. Este într-adevăr important. Acum, despre studiile de impact Este corect că nu am făcut un studiu de impact pentru că ISA 2 este continuarea unui alt program înainte, dar ce am făcut este o evaluare ex ante pentru a putea încerca să țin timp ce se va face, mai ales ce se va schimba pozitiv cu noul program. Am avut mai multe serii de consultări formale și informale pentru a încerca să evaluăm care va fi conținutul noului program. A existat multe lucruri deja care s-au făcut, deși nu este vorba de un studiu de impact formal. Studiul de impact uh, se face ca să se identifice o problemă și pentru a vedea care este soluția cea mai bună care se poate găsi pentru a uh, rezolva problema. Aici avem însă un alt tip de evaluare pe care trebuie să o facem pentru ca să vedem ce urmează acum. Apoi am uh, făcut și o evaluare interim la jumătatea perioadei a ISA, care a dat foarte multe informații suplimentare pentru programul ISA 2. În legătură cu siguranța pentru că, sau securitatea, pentru că acest lucru a fost uh, menționat de către mai mulți Până acum aș vrea să spun că programul ISA este în sine un program care respectă regulamentul 45 de pe 2001 și uh, deci este construită pe baza acestui regulament. Avem și un studiu, linie directoare, cadru, care vor, au fost de asemenea considerate atunci când s-a făcut acest program, tot ceea ce implică folosirea de date uh, încă de la început uh, este întotdeauna mm, gândit din punct de vedere al securității și al sferei private și al uh, confidențialității datelor. Există foarte multe linii directoare pentru autoritățile publice care vor folosi aceste instrumente ca să se asigure că protecția datelor este folosită în punerea în aplicare a acestor soluții. Deci, e vorba aici de ținerea, de a de menționare a acestor două aspecte, să nu uităm că există aceste îngrijorări, iar uh, în fiecare stat membru, bineînțeles, există o particularitate a sistemului, dar vom avea uh, linii directoare care să țină cont de aceste probleme. Și acum aș vrea să las cuvântul colegului meu care ne va vorbi uh, de alte aspecte. Vă rog. Regarding the communication. Da, mulțumesc. În ceea ce privește comunicarea, am vrea să vă spunem că Există o activitate specifică în acest sens, dorința fiind să comunicăm rezultatele acestui program către uh, administrații, către cetățeni, către IMM-uri și vom continua acest, uh, această activitate. Nu reprezintă o linie bugetară foarte mare, dacă nu mă înșel e vorba de un milion anual pentru comunicare, și recunoaștem că e nevoie de eforturi suplimentare în acest sens. Acum, există o specificitate a acestui subiect pe care vreau să vă comunic. E vorba de interoperabilitate. Poate e o idee care nu e neapărat ușor de înțeles de către utilizatorii finale. Aici vorbim despre soluții, soluții care vor afecta sistemul la nivel intermediar și nu neapărat rezultatul final cu care se confruntă cetățenii în momentul în care accesează aceste servicii. Și e clar că s-au făcut multe. Am făcut niște mm, uh, spoturi publicitare video pentru a explica lucrurile, dar e o activitate care în continuare se va desfășura și cu siguranță vom pregăti un nou set de astfel de filme video uh, Uh, care să fie gata până la lansarea programului, în așa fel încât să le difuzăm către administrații și le vom publica de asemenea, public, vor exista publicități uh, și în uh, mass media locale. Mulțumesc foarte mult. Acum, suntem cu jumătate de oră întârziere față de orarul nostru. Am avut o discuție foarte lungă pe tema TTIP, așa că, doamna raportor, v-aș ruga foarte pe scurt să faceți câteva comentarii finale. Tän. Huomasin... Mulțumesc, am să vă spun că am uh, citit într-un ziar finlandez că agenda digitală e foarte uh, criticată. Era prezentată într-un mod care o făcea foarte greu de înțeles, uh, se considera că e un fel de um, păcăli cetățenii și mie mi se pare deci că e foarte important să comunicăm bine și să ne transmitem bine mesajul, pentru că e, după cum au spus și raportorii din umbră, e greu să informăm cetățenii și să arătăm cât de mult poate fi ameliorată viața cotidiană de digitalizare și comunicare mai ales. Comisia studiază acest uh, program. Știm că în Europa sunt și oameni care nu știu să citească. Neașteptat de mulți oameni uh, din Europa nu sunt în stare să folosească un calculator și nu au acces la internet. Deci toate acestea înseamnă că comunicarea prin internet e mult mai dificilă se poate întâmpla ca pur și simplu foarte mulți oameni să nu fie bine informați. Deci e important să facem cercetări și pe aceste subiecte. Doamna Calas a spus un lucru foarte interesant. Parlamentul vastuulla. Și anume protecția datelor. În Parlament, Comisia Libe este cea care este competentă pe aceste aspecte și cu siguranță va examina, le va examina îndeaproape. Săptămâna viitoare, la Strasburg, va exista o discuție cu raportorii din umbră. Pe data de 11 februarie vom discuta despre uh, raport atunci, ideea fiind să avem o primă versiune care să fie gata până luna martie. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru această discuție foarte interesantă. Thank you. Um... Președinte, mulțumesc următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Antonio Lopez Isturiz White referitor la instalațiile pe cablu. Și am să-i dau cuvântul imediat domnului raportor. Thank you. Uh, dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas. Dragi colegi. Înainte de toate, referitor la acest raport, aș dori să transmit mulțumiri, pentru că a fost un raport foarte tehnic și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care m-au ajutat, uh, doamna Lucy Anderson și alți colegi, care vreau să le mulțumesc pentru munca depusă și pentru discuțiile fructuoase pe care le-am avut și pentru amendamentele depuse. Deci cooperarea cu Comisia Europeană, de asemenea domnul Ghirao, și doamna Salves Ghera, care ne-au ajutat foarte mult, pentru că au avut acea expertiză tehnică necesară și mai ales că ni se, există și influențe din partea anumitor grupuri de interese pe care n-am să le menționez, așa că e clar că aveam nevoie de toată această expertiză și vreau să mulțumesc și secretariatului Comisiei noastre IMCO. Cum spuneam, în ceea ce privește aspectele tehnice, întotdeauna sunt multe opțiuni și am obțin, aici am uh, primit 42 de amendamente pe care le-am discutat deja cu ceilalți raportori din umbră și altele pe care le voi discuta în ședința raportorilor din umbră care va avea loc pe data de 24 februarie. Vreau să subliniez câteva amendamente care mie mi se par interesante și merită să fie dezbătute în comisia noastră. Mai întâi, în ședința pe care am avut-o în data de 3 decembrie, Comisia în momentul în care am prezentat acest raport, s-a subliniat faptul că e nevoie de o strategie comună pentru toate aceste rapoarte redactate în nou cadru legislativ în ceea ce privește supravegherea pieței. După această ședință, am propus raportorilor din umbră pe marginea acestui raport și președintei noastre, precum și celorlalți raportori, uh, pe marginea acestui subiect, câteva amendamente referitor la introducerea actelor de punere în aplicare, Implementing Act. După cum știți, introducerea acestor actele de punere în aplicare și procedurile au fost teme destul de polemice în ultimele negocieri referitor la pachetul de aliniere, mai ales cu discuțiile cu Consiliul și cu Comisia Europeană. Și Serviciul Juridic de asemenea și-a exprimat rezerve față de aceste acte. De aceea am propus să retragem aceste amendamente 39 și 80 și le voi prezenta din nou, dar fără nicio trimitere la aceste acte de punere în aplicare. Și colegii au confirmat acest lucru, au fost de acord cu această propunere și cred că astfel putem avea o strategie comună. Apoi, a existat o solicitare din partea unui grup de interes uh, din Franța, și anume să continuăm o discuție care există în ceea ce privește sistemul de frânare pentru instalațiile de transport cu cablu. E vorba de o chestiune economică, politică, pentru că aceștia spun că redactarea actuală din regulament implică de fapt o dezvoltare tehnologică, vrea să favorizeze uh, alte sectoare, alte întreprinderi și împiedică dezvoltarea unei întreprinderi. Bun, e adevărat că e un subiect complicat, am discutat cu Comisia și am reușit să ajungem la o formulare care să respecte principiul de neutralitate tehnologică și să permită tuturor operatorilor care se află pe piață să-și dezvolte tehnologiile și să fie astfel în concurență. Este vorba de amendamentul 103 uh, și deci acesta va fi din nou introdusă, lejer modificată. Pe acest punct, aș dori să mai spun că sunt și alte amendamente depuse de colegul nostru din Franța, colegii din Franța, Dantan și Juvan, care nu sunt de față astăzi, dar despre care vom discuta, pentru trebuie să ajungem la un amendament de compromis. Vreau să clarific totuși că uh, Aici e vorba de principiul de neutralitate tehnologică și asta e condiția esențială. Acest principiu trebuie să fie respectat. Raportorul din umbră, doamna Lucy Anderson, a propus aproape jumătate din aceste amendamente și am avut ocazia deja să discutăm împreună. Am discutat cu dânsa personal pe marginea acestor amendamente și printre aceste amendamente aș dori să subliniez câteva contribuții la acest raport care, de fapt, propun o informare mai amplă a consumatorilor prin intermediul unui site internet când acest lucru e posibil și introducerea unor norme de conformitate, unui dosar de conformitate cu normele și definițiile la nivel european, articolul 3. E foarte interesant, dar aș vrea în acest caz să aflu și care este părerea Comisiei Europene. Nu pot să fac deocamdată comentarii și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au făcut comentarii, au adus anumite contribuții pe marginea acestor amende, în, afel, în așa fel încât să le pot nota, să le pot înțelege și să le pot pregăti cât mai bine înainte de ședința noastră a raportorilor din umbră din data de 24 februarie. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Lucy Anderson din partea Socialiștilor și Democrației? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor celor care au participat la discuții și mai ales domnului raportor. A făcut o muncă extraordinară, a reușit să preia toate aceste amendamente și nu e ușor pentru că e un aspect tehnic, sunt chestiuni tehnice. Și a existat și acțiuni de lobbying, uh, presiuni din partea anumitor grupuri de interes, așa cum a spus Antonio, așa că sunt foarte fericită am ascultat cu atenție explicațiile sale pentru faptul că a preluat îngrijorările noastre, că acestea sunt menționate și i-a spus deja destul de multe deocamdată, așa că nu mai trebuie să adaug prea multe. Dar vreau să clarific, așa, ca un context, faptul că uh, am reușit să includem ideea de principiu de proporționalitate, o clarificare a definițiilor acolo unde este necesar. Comisia trebuie să se mai gândească la asta și ne-am dorit de asemenea și anumite redactări diferite pentru a ne asigura că respectăm toate normele de securitate. Și așa cum spunea și Antonio, am evocat și ideea unui site internet de informare în atenția consumatorului și am semnat, evident, și noi am cosemnat amendamentele referitoare la retragerea acestor acte de punere în aplicare din text. Și uh, domnul raportor a fost foarte atent la amendamentele introduse de noi referitor la uh, uh, ideile de compromis pe care le-a sugerat. Acum, în continuare, așteptăm o listă întreagă, completă a tuturor amendamentelor, dar avem deja impresia că s-au făcut multe progrese. Asta nu înseamnă că suntem neapărat de acord cu toate celelalte amendamente depuse de colegi pe care le-am examinat. Dar mai e timp să le mai discutăm în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Danny, you representing Emma. Dani, tu o reprezinți pe Emma, da? Bun, mulțumesc foarte mult. Da, uh, vreau să vorbesc în numele raportorilor de umbră din partea ICR, care din păcate nu e de față. Noi susținem mare parte din amendamentele înaintate. Salutăm cooperarea dintre diferiții raportori din umbră cu domnul raportor și faptul că s-au abordat toate aceste amendamente tehnice și s-a ținut seama de sugestiile noastre referitor la respectarea normelor de siguranță pentru protecție și de informare a consumatorului. Acum, evident, există și un context istoric pentru că aceste aspecte până în prezent erau uh, gestionate la nivel național și existau diferite norme la, de, de siguranță la nivel național. Și acum e vorba de componente și subsisteme de securitate care, dintr-o dată, iată, sunt plasate într-un context de piață unică. Și e clar că acest regulament va duce la anumite avantaje și poate va duce la o spărire a costurilor, ceea ce va elimina de pe piață anumiți uh, uh, actori care nu sunt neapărat uh, uh, foarte competenți. Mulțumesc! Dita Șaranțova. Dita Șaranțova, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. După cum știți, am avut două mari îngrijorări pe acest subiect, dincolo de sprijinul pe care vreau să-l exprim față de felul în care a, a lucrat domnul raportor. Mai întâi, supravegherea PIA-Safe. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru se va alinia cu viitoarele texte legislative pe care le vom adopta și mă bucur de munca pe care am desfășurat-o împreună cu domnul raportor și garanțiile pe care le-am uh, primit din partea comisiei și anume că nu vor mai fi uh, probleme în acest sens. Acum, câteva amendamente care ar putea să pună anumite probleme din punctul nostru de vedere. E un dosar tehnic. E vorba de definirea unor uh, reguli de siguranță și acest regulament, evident, trebuie să țină seama de tehnologie, dar să aplice și principiul neutralității tehnologice. Și nu trebuie să favorizăm anumite întreprinderi sau anumite state membre sau anumite produse, indiferent că ar fi vorba de produse din Franța, Germania sau și așa mai departe. Deci e clar că s-ar putea să se ceardă pe undeva uh, uh, principiul acesta de neutralitate și e un lucru pe care trebuie să-l evităm neapărat. Și împreună cu domnul raportor trebuie să ne asigurăm că versiunea finală va fi, va acorda un tratament egal tuturor produselor. Și în final, în limba spaniolă, aș dori să mulțumesc în spaniolă doamnei, domnului raportor pentru munca excelentă pe care a depus-o pe acest dosar. Pascal's not here. Pascal nu este și probabil că iată că ajungem la ultimul orator. Rosa, te rog! Um, uh, Vreau și eu să mulțumesc lui Antonio pentru munca sa extraordinară. Câteva cuvinte doar. Sunt de acord. Ce zici tu aici? Sunt de acord cu propunerea comisiei și anume să simplificăm regulamentul, să clarificăm anumite elemente care până în prezent nu erau destul de clare în directivă. și includerea acestor proceduri specifice, un aspect foarte important. Dar, de asemenea, aș mai propune și alte două lucruri care sunt importante în egală măsură. Există multe uh, noutăți care sunt introduse în text. Dacă se face o listă a diferitelor produse, s-ar putea ca această listă să fie prea limitativă și să existe și alte posibilități, și alte produse, și alte instalații cu cablu care, pentru turiști, spre exemplu, Uh, în care cetățenii sunt uh, uh, direct implicați pentru că le utilizează pentru a practica anumite sporturi. De aceea cred eu că nu trebuie să fim exclusivi, ci să permitem și noilor tehnologii sportive, spre exemplu, să se dezvolte. Și încă un comentariu în ceea ce privește aceste construcții cu cablu componente și subsisteme nu sunt întotdeauna esențiale. Ar trebui să fie posibil plecând de la sistemele de autorizare din partea autorităților locale, ca acestea să fie utilizate în loc să avem niște proceduri greoaie centralizate. Antonio, would you like to come in? Come Antonio, dorește mai intervin ca o dată, eventual cu niște comentarii finale pe seama celor spuse de către colegi? Mulțumesc! yeah, thank you. Uh, thank you, Lucy, and, uh, mm. Mulțumesc, Lucy, și mulțumesc uh, aceste abordări pozitive. Știți că nu e o muncă ușoară. Am să încerc să țin seama de toate aceste observații și cu siguranță vom avea ocazia să le mai discutăm toate acele amendamente pe care le-am evocat. Le vom discuta din nou în detaliu în data de 24. Acum, pentru ECR, e clar că Există anumite produse care nu vor fi incluse aici. Există de altfel și un amendament, mă voi asigura de asta. Există un amendament chiar din partea grupului nostru și noi avem o abordare negativă și vreau să discutăm în continuare asta. Deci, același lucru e valabil și față de cele spuse de colegii din partea ALDE, referitor la partea istorică, contextul istoric. Acum, supravegherea pieței. În continuare, așteptăm ca directiva să fie în continuare discutată, dar clar că trebuie să facem o trimitere în acest sens și să avem o viziune de viitor. Apoi, în ceea ce privește principiul de neutralitate tehnologică, este fundamental, vă asigur că asta va fi cuprins în text și nu cred că vor exista glume pe această temă. Vor exista modificări, voi discuta cu colegii din Franța și vom încerca să găsim o soluție. Pentru mine aceasta este o linie roșie de nedepășit, principiul de neutralitate tehnologică. Și detaliile acestei ședințe, uh, acestei discuții referitor la viitoarele tehnologii sportive, vreau să spun colegilor eco, uh, ecologiști și verzilor și să răspund Rosei, trebuie să vedem cum anume aceste instalații, aceste uh, sisteme sunt afectate, da sau nu, de acest regulament. Dar eu sunt deschis discuțiilor. Intervenție fără microfon. Da, știu, știu, știu, spune domnul raportor. Dar e clar că trebuie să îmbunătățim textul și vom avea cu siguranță pe data de 24 ocazia să rediscutăm. Așa că, dacă îmi permiteți, doamna președinte, aș fi vrut să știu și care este părerea comisiei, pentru că am făcut niște solicitări acolo, am adresat niște întrebări. Dacă nu mă referitor la definiții, parcă, nu? Într-unul dintre articole și aș vrea un ecou pentru că asta răspunde și unora dintre îngrijorările exprimate de colegi. Comisia, doriți să interveniți pe acest subiect al definițiilor? Uh, thank you. So, uh, can we provide comments about the, the amendments? Yep. Briefly. Da, foarte pe scurt. Puteți să faceți și comentarii, întreba domnul, dacă poți să facă comentarii pe marginea amendamentelor. Da, foarte pe scurt, spune doamna președinte. Da, foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc pentru aceste amendamente. Unele dintre ele totuși pun câteva probleme. Introducerea principiului de precauție, pentru că aici e vorba de un regulament tehnic și toate chestiunile de siguranță sunt abordate aici, de securitate, ceea ce înseamnă că principiul de precauție este deja cuprins și s-ar putea să creăm o confuzie și să cre- se creadă că toate aceste provederi reprezintă anumite obligații și că producătorii pe piețele naționale ar trebui să vină dintr-o dată din nou să ne întrebe care, sunt, uh, care este partea obligatorie. Uh, nu, aici există uh, aspecte de siguranță, de securitate care sunt din oficiu acoperite. Acum, în ceea ce privește definițiile, Există aici anumite definiții documentul european de conformitate, dosarul de conformitate. Noi nu credem că ar trebui să existe o definiție pentru asta, pentru că, de fapt, în momentul de față, ceea ce avem nu este neapărat o definiție. Ceea ce avem sunt reguli, reguli care sunt deja cuprinse în articole și în anexa în momentul în care se completează declarația europeană de conformitate și nu cred că e nevoie de o definiție în plus. Nu se prevede acest lucru. Am vrea, de asemenea, să vă atragem atenția asupra amendamentului 123, ca noi acolo am vrea să menținem textul așa cum e, pentru că acest amendament, mă scuzați, 153, face o trimitere la anumite instalații și la componentele de securitate și la aceste instalații cu cablu. Amendamentul 155 este deja cuprins în articole 41 și 43, deci nu mai e nevoie de el. Trimite generale la instalațiile sportive, ca și în amendamentul 143, Aici trebuie să nu pierdem din vedere faptul că acest regulament se referă la uh, funcția de transport ca atare. Deci o trimitere generală s-ar putea să ducă la să fie sursă de confuzie, pe, pentru că nu se va mai ști ce anume se acoperă și ce nu de către acest regulament. Iar amendamentul 173 care se referă la sisteme și subcomponente, felul în care acestea sunt evaluate. În principiu, acesta, această verificare se face și amendamentul 141 extinde cerințele prevăzute. Și asta nu a fost evocat în momentul în care propunerea a fost făcută, pentru că ceea ce figura în acest amendament uh, este de fapt ceea ce se prevede să se acopere în situațiile în care discutăm despre aceste instalații, și anume că aceste instalații cu cablu trebuie să fie evaluate. În, spre exemplu, un caz de incendiu. Deci, asta extinde, de fapt, cerințele ce trebuie respectate. Acum, amendamentele 181-183, noi am preferat mai degrabă 183 eventual cu niște trimiteri la niște vehicole. Ideea fiind să ne asigurăm că există o neutralitate tehnologică și cerințe în acest sens care sunt astfel respectate. Așa că noi suntem gata să mai venim cu contribuții dacă e nevoie și dacă ni se solicită acest lucru. Mulțumesc! Thank you for that clarification. Thank you to everyone for their work. Mulțumesc pentru clarificare, mulțumesc tuturor pentru munca depusă. Vom avea votul la INCO în 17 martie. Am înțeles că în aceeași zi votăm toate trei avizele sau avem un calendar similar? Deci cele trei dosare al, vor fi votate în aprilie, dar ideea este ca acolo unde există puncte paralele să poată să fie tratate în comun. Deci mulțumesc mult pentru acest lucru, mai ales în ceea ce privește piețele și așa mai departe. Deci tu vei deschide calea și pentru noi. Următorul punct de pe ordinea de zi este revizuirea cadrului de guvernanță economică. Avem un proiect de aviz pentru Comisia Econ, unde este un raport din proprie inițiativă al lui Pervanș Perez. Raportoarea noastră este Ilico Galpelt și, și dau cuvântul imediat. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult că am ocazia să vă prezint uh, acest proiect și uh, nu e prima dată când discutăm despre acest subiect, am mai discutat cu raportorii din umbră, am avut un prim schimb de opinii și uh, mă bucur că se, sper că se vor putea ține cont de toate punctele de vedere în structura avizului meu. Sigur că uh, nu am decât o pagină la dispoziție pentru avizul meu și nu voi putea include toate amendamentele, dar vreau să subliniez faptul că acest subiect e unul deosebit de important și vreau să vă explic de ce am uh, ales această structură pe care am ales-o și ce obiective urmăresc în avizul meu. Cred că criza a arătat că în statele membre reacțiile au fost diferite. Există foarte multe probleme și există și uh, norme care nu au fost respectate. Un lucru foarte important este că toate statele membre sunt interdependente și de aceea trebuie să găsim uh, o metodă să ne putem atinge cu toții obiectivele. De exemplu, uh, orientări, guvernanța politico-economică și uh, orientarea acestei guvernanțe. Trebuie să ne consolidăm competitivitatea și uh, cum spuneam, nu e prima dată când discutăm despre acest subiect, a mai existat un raport pe această temă și de aceea vreau să vă rog pe toți să nu uh, insistați să spunem totul în ambele rapoarte. Nu e cazul să ne repetăm în noul aviz. Baza acestui aviz Este un nou document al Comisiei Europene referitor la guvernanța economică, care a fost prezentat recent și care se referă la două subiecte. În primul rând, consolidarea guvernanței economice din, și o supraveghere europeană, o privire de ansamblu europeană, cum sunt obiectivele Europa 2020 și uh, al doilea pilon, uh, din acest text este menținerea stabilității în zona euro și măsurile în acest sens. Cred că în avizul nostru trebuie să insistăm asupra consolidării guvernanței pieței interne și uh, cred că propunerile noastre trebuie să meargă în direcția aceasta. Iată ce vă propun eu și sper să fiți de acord cu mine vă propun să um, vorbim despre o creștere efectivă și pentru asta este important ca piața internă să facă obiectul unei uh, supravegheri consolidate și pentru asta avem nevoie de un cadru adecvat, un cadru pozitiv. În uh, acest cadru trebuie să evaluăm rezultatele pozitive și negative ale politicilor statelor membre. Așadar, ar trebui să se facă evaluări care să ducă la o plus valoare după aceea, iar plus valoarea aceasta va ameliora întreaga situație. Aș dori să rog Comisia Europeană, în consecință, să realizeze în fiecare an un raport despre uh, progresele din cadrul pieței interne și vreau să-i rog pe colegi să susțină propunerea mea. Am convingerea fermă că um, ciclul de guvernanță economică al pieței interne trebuie să uh, urmeze semestrul economic, semestrul european și să fie inclusă în semestrul european. Așadar, ă, e vorba de o structură de elemente care trebuie să se sprijine unele pe celelalte și e foarte important ca în fiecare an să facem un fel de inventar, să vedem ă, ce s-a făcut, ă, ce progrese și ce regrese există. Avem nevoie de o platformă care să ne permită tuturor să avem acces la aceste informații. În aviz am mai uh, vorbit și despre controlul democratic și despre obligația de responsabilitate și în cele din urmă m-am mai referit în textul meu la faptul că este foarte important uh, rolul și e foarte importantă răspunderea statelor membre. Trebuie ca noi să fim uh, într-o poziție în care să urmărim la modul cel mai transparent guvernanța economică și guvernanța pieței interne. Trebuie să identificăm barierele și să le putem elimina. În cele din urmă, trebuie să fim cât mai eficienți în ceea ce privește cele patru libertăți. Vă mulțumesc foarte mult! Și vreau să mulțumesc și colegilor anticipat pentru comentarii sau întrebări. Nicola Danti. Domnul Danti. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, mulțumesc uh, doamnei raportor care ne-a prezentat un proiect de aviz foarte bine articulat și suntem de acord cu majoritatea din acest raport. Îmi permit însă acum să fac câteva observații cu privire la anumite propuneri și mijloace din acest raport, pe care după aceea le voi formula sigur și în amendamentele pe care le voi înainta și vom putea continua discuția oricum într-un strâns raport cu uh, raportoarea. Cred că această discuție vine într-un moment foarte important pentru că suntem într-o fază în care regulile din partea, pe care am primit din partea comisiei, de care am luat, care am luat la cunoștință până acum, uh, am, ne-au arătat că există trei obiective din partea Comisiei, trei obiective prioritare în ceea ce privește comunicarea cu privire la investiții și flexibilitate, dar și mobilitatea resurselor pentru investiții. Ideea de legare a investițiilor de economia reală și de îmbunătățirea contextului în care se fac investițiile. Și eu cred că pentru a putea aborda uh, a noua, o nouă guvernanță despre care se vorbește acum, ar trebui să ne stabilim aceste obiective pe care deja le-a dat Comisia ca fiind prioritățile sale în primele acte pe care le-a pus în aplicare în primele luni de lucru ale acestei comisii. Și cred că este foarte bine specificat acest lucru și în proiectul de raport de aviz, de fapt, pe care l-a redactat doamna raportor. Și cred că acesta este, deci, ocazia să restabilim uh, locul guvernanței economice care trebuie să fie legat de funcționarea pieței interne. Foarte des uh, în acest uh, în acești ultimii ani am văzut că există o distanță foarte mare între guvernanța economică și economia reală. Cred că Comisia, în aceste prime luni de lucru, a repus în centru această temă și cred că noi ar trebui, uh, având în vedere competența pe care o avem pe piața internă, să relegăm guvernanța economică de piața internă. Din acest punct de vedere, suntem de acord cu propunerea făcută de către doamna raportor și pe care o expune în acest aviz, așadar, și anume de a cere o reintroducere a unui raport anual cu privire la stadiul de integrare al pieței interne în cadrul semestrului european, cu recomandările specifice către state și uh, cu referiri la uh, diferitele abordări sectoriale. Noi susținem această posibilitate. În optica de colaborare, însă, eu cred că ar trebui să subliniem câteva puncte. În primul rând, planul de investiții pe care Comisia l-a adoptat de curând este o ocazie extraordinară pentru a dezvolta piața internă. Deci eu cred că ar fi foarte bine să menționăm și faptul că în noua guvernanță economică e nevoie de o atenție deosebită la îmbunătățirea pieței interne, care este singurul instrument care poate în oarecare măsură să permită o creștere adevărată și o competitivitate adevărată a piețelor noastre pe continent uh, în general, pe, în general la nivel global. Așadar, um, eu cred că trebuie să subliniem ca parte a investițiilor o parte din investiții ar trebui să fie uh, realizate tocmai prin îmbunătățirea pieței interne. Și mă refer aici la îmbunătățirea pieței digitale, de exemplu, infrastructura transporturilor, a serviciilor, susținerea pentru startup-uri și uh, relansarea economiei europene. Toate aceste teme, de fapt, legate de planul de investiții, pot fi bine ajutate de către planul de investiții, iar uh, tocmai um, această abordare poate să fie cea care să ajute economia reală să susțină la rândul ei guvernanța financiară și economia financiară. Un alt punct care a fost important în clauza cu privire la investiții și pe care l-am auzit și în cadrul comunicărilor pe tema flexibilității, am putea să ne gândim la o considerare a faptului că piața unică poate să fie subiectul unor investiții care sunt țintite pe piața internă din partea unor uh, actori publici, dar nu numai, și că să se fac, trebuie să se facă referire la clauzele de flexibilitate care sunt prevăzute în comunicarea Comisiei. În final, sunt de acord cu un punct pe care l-a menționat și raportoarea în uh, intervenția dumneavoastră la început, și anume că în optica strategiei europene 2020 este foarte important să se replaseze în centrul atenției legătura între economia reală și economia financiară, adică guvernanța financiară și piața internă pe de altă parte. Trebuie deci să punem problema așa, nu numai în mar, pe marginea strategiei 2020, ci trebuie să fie un pilon al strategiei 2020 în care noi, piața, Comisia pentru Piața Internă, trebuie să dăm impulsuri importante pentru ca să relansăm aceste, acești vectori care ar putea să reducă la o lansare a pieței interne. Vă stau la dispoziție, bineînțeles, doamnă raportor și cu ceilalți raportori din umbră, pentru ca să vedem dacă reușim să găsim un punct de un numitor comun pentru ca să ne mulțumească pe toți, pentru că această bază pe care ne-ați oferit-o dumneavoastră prin raviz, cred că ar putea să ne permită să ajungem la un punct comun de sinteză și să contribuim astfel cu părerea noastră, părerea Comisiei IMCO. Mulțumesc! Mulțumesc, Nicola. Și eu am fost raportor din umbră pentru grupul ECR și vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc foarte mult încă o dată raportoarei pentru munca pe care a realizat-o. Vreau să ne asigurăm că acest um, aviz se concentrează pe dimensiunea de piață unică. Ce încercăm noi să facem aici este să deblocăm beneficiile pieței unice Știm cu toții că foarte multe din inițiativele noastre legate de piața unică pot să ajute la uh, competitivitate, locuri de muncă și uh, creștere. Și știm uh, cu toții că există o diferență între o inițiativă și implementare. Obiectivul, așa cum îl înțeleg eu și cum îl înțelege și raportoarea, este să vedem dacă prin ciclul anual de guvernanță economică, putem să uh, analizăm și guvernanța pieței unice. Dar trebuie să ținem minte că piața unică se referă la actorii de piață, la întreprinderi și consumatori, iar guvernanța economică se referă la cheltuielile din sectorul public și la aspectul public al economiei, nu la întreprinderi și la consumatori. Ce vrem noi să vedem este cum inițiativele statelor membre contribuie la implementarea orientărilor. V-aș da doar un exemplu, dacă ne uităm la directiva serviciilor în 2012, IMM-urile aveau, aduceau o creștere de 3,8%, deci încă un punct procentual de PIB datorită acestei directive dacă s-ar fi implementat. Deci ne întrebăm de ce nu s-a implementat ca parte a sistemului de guvernanță economică. Pentru că ar fi părut logic. Eu aș dori să mă concentrez, să ne concentrăm asupra implementării uh, pe piața unică, pentru că acesta este lucrul pe care îl pot face statele membre. Și trebuie să Înțelegem că au, cu, toate și-au, cu toatele și-au luat angajamentul să respecte legislația pentru piața internă. Dacă nu o fac, trebuie să înțeleagă că vor exista consecințe. Deci, la punctul 6 din raportul tău, eu i-aș spune chiar raport anual privind implementarea pieței unice și nu raport anual privind integrarea. Mi se pare că e o formulare diferită. Cred că noi încercăm să întrebăm de ce nu ați implementat. Comisia au spus-o în programul de lucru, atunci când și-au prezentat viziunea, că punerea în aplicare este cheie. Deci, haideți să urmăm acest principiu. Și încă ceva la punctul 4. Raportoarea e foarte pasională, aici scrie că guvernanța economică trebuie să fie un parteneriat între guvernele naționale și instituțiile Uniunii Europene și în același mod avem nevoie de un parteneriat și de o implicare la nivel național a, în cadrul de guvernanță economică pentru o mai bună implementare a guvernanței pieței unice. Cred că trebuie să fim atenți aici să ne asigurăm că atunci când uh, facem consultările nu introducem prea multe interese. Trebuie să ne asigurăm că organizațiile acelea sunt independente, pentru că aici e vorba de echitate între diferitele state membre. Și poate că avem nevoie de o formulare acolo care să spună da, ok, consultare, dar fără să se piardă independența din niciun motiv. Acestea ar fi ideile mele principale și aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră pe acest raport. Mulțumesc! Next speaker is Ula. Urmează acum Ula Tărnes de la grupul ALDE. Mulțumesc, um, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportoarei pentru că a făcut o treabă foarte bună la acest aviz. Cred că suntem cu toții de acord că piața internă este coloana vertebrală a Uniunii Europene și forța motrice a creșterii economice, după cum a spus și doamna președinte în intervenția ei. De alt de aceea este misiunea noastră cea mai importantă să ne asigurăm că e, guvernanța economică are efecte asupra bunei funcționări a pieței. Cred că avizul IMCO va reprezenta o contribuție foarte importantă la raportul ECON ca și avizul Comisiei de Ocupare, care aduce alte informații foarte bune. Aș dori să profit de ocazie ca să subliniez câteva aspecte interesante legate de acest aviz. Aș vrea să subliniez faptul că cred că trebuie să rămânem pe calea reformelor unii colegi au spus că ar fi posibilități de a se introduce o mai mare flexibilitate în cadrul economic ca să se creeze mai multă creștere. Dar nu aceasta este calea de progres din punctul meu de vedere. Nu putem să uh, ne relaxăm acum. Politicile funcționează, deficitele scad și Europa încet, dar sigur, iese din criză. Cred că avem nevoie de o mai bună conformitate, o mai bună respectare a recomandărilor uh, specifice pentru fiecare țară, pentru că guvernanța economică nu valorează nimic dacă statele membre nu respectă recomandările Comisiei. Un mod de a asigura o mai bună respectare a acestor ar fi să sporim uh, implicarea și însușirea diferitelor recomandări de către parlamentele naționale. Și o altă propunere ar putea fi să creăm o legătură între accesul la finanțările din planul de investiție al lui Juncker și respectarea diferitelor recomandări uh, ale Comisiei. Știu că e o idee cam controversată, dar cred că ar putea să fie foarte eficientă. Cred și că trebuie să menționăm cât se poate de puternic importanța IMM-urilor. Acestea au cel mai mare potențial de creștere și de creare de locuri de muncă pe piața internă și cred că trebuie să ne concentrăm foarte mult asupra acestui potențial. De asemenea, trebuie să punem accentul pe acele domenii ale pieței unice care vor crea cea mai uh, multă valoare adăugată și mă gândesc la piața unică digitală, care este o prioritate de vârf pentru noi. Am av și avut o discuție pe aceste teme chiar acum. Cam acestea ar fi comentariile mele momentan și aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportoarea noastră pe acest aviz. Mulțumesc mult! Denis nu este aici de la GUE și de la Verzi, Pascal e raportorul din umbră. Te rog, Pascal. Da, mulțumesc, doamnă președinte, foarte rapid, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru că a insistat asupra unei abordări mai bazate pe includere a tuturor părților interesate și a Parlamentului în special. Sunt întru totul de acord și aprob această opțiune. Pe fond, nu cred că are sens să intrăm în detalii acum. Eu mă ocup și la AFCO de acest subiect, acolo sunt raportor din umbră pe același uh, subiect și am mai discutat despre implicarea parlamentelor naționale și așa mai departe. Uh, pe mine mă preocupă un mm, principiu legat de funcționarea pieței interne și uh, ceea ce privește guvernanța. Am impresia că Europa mm, tinde să gândească mult prea contabilicește. Mi se pare că nu ținem suficient cont de uh, termenul mediu și termen, termenul lung. Pe piața internă ce avem noi și ce a încercat să facă Comisia noastră și Parlamentul, a fost să includă la achizițiile publice și la anumite alte subiecte criteriile sociale și de mediu, uh, este o, o chestiune de echilibru. Uniunea Europeană nu poate să funcționeze dacă renunță la acest echilibru între voința de a ține cont de uh, termenul mediu și lung și necesitățile de rezolvat pe termen scurt, datoria și deficitul. Cred că, de fapt, aici uh, nu am fi de acord, nu știu sigur, dar e în orice caz un aspect la care trebuie să mai lucrăm, trebuie să mai discutăm, ca să ne asigurăm că nu alunecăm într-o perspectivă pur contabilă și tehnică asupra Europei și că ținem cont de ce este necesar pe termen mediu și lung, dar sigur că dezbaterea e mult prea largă ca să o mai discutăm noi aici, la această comisie, la această oră. Thank you. Do we... Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? sau dau cuvântul iarăși raportoarei? Raportoarea, vă rugăm. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru că ați luat cuvântul, pentru că ați făcut uh, remarci și propuneri. Mă bucur că ați uh, început să vorbiți despre acest subiect pentru că uh, este foarte vast. Eu însă n-am avut foarte mult loc în raportul meu să vorbesc despre atâta, atâtea subiecte, dar oricum e bine că prin amendamentele noastre o să putem uh, îmbunătăți situația. Este foarte important ca piața reală să fie legată de piața internă, economia reală, adică trebuie să existe o abordare integrată și sunt convins uh, că trebuie de asemenea să fie supravegheate aceste procese. Sunt de acord și ceea ce ați spus uh, cu, cu ceea ce ați spus cu privire la planul de investiții și susțin uh, opinia doamnei președinte. Trebuie să ne concentrăm într-adevăr pe propunerile noi și înainte să facem aceste propuneri noi, trebuie să fim siguri că uh, nu sunt deja undeva menționate aceste idei și că nu facem același lucru de două ori. Dacă au existat uh, directive, trebuie să vedem dacă au fost puse în aplicare, dacă au fost puse în aplicare poate nu destul și dacă nu, uh, atunci de ce? În ceea ce privește de asemenea și așteptările cu privire la PIB, poate că unele nu au fost îndeplinite deci, cred că trebuie să ne gândim foarte mult la implementare. Aceasta este cea mai importantă chestiune. Statele membre și instituțiile europene trebuie să acționeze ca parteneri, nu trebuie să acționeze ca parteneri obligatorii, dar trebuie să se consulte unul cu celălalt și această consultare trebuie să fie transparentă și trebuie să se refere la recomandări, de exemplu recomandările specifice de țară sunt un instrument foarte bun. Aceste recomandări sunt de asemenea susținute de către statele membre și în acest context Parlamentul uh, European și Parlamentele Naționale au un rol foarte important de jucat, mai ales din cauza controlului democratic care trebuie să fie exercitat de către noi. Sunt de acord uh, și cu colega noastră care a spus că IMM-urile sunt importante pentru economie, sunt chiar și raspinării al uh, economiei noastre. Reformele sunt foarte importante și reformele trebuie să se bazeze pe creștere și pe ocupare. Din păcate, re aceste recomandări uh, trebuie să fie însă pertinente, pentru că de multe ori ele uh, nu a, sunt uh, foarte importante în ceea ce privește acțiunile care urmează după aceea. Foarte multe țări, de exemplu, nu pot accepta uh, total recomandările specifice de țară. Trebuie să facem recomandări care chiar sunt uh, corespunzătoare cu obiectivele pe care ni le-am stabilit și care pot fi folosite mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor pe care le dorim trebuie să avem uh, și uh, răspunsuri pe măsură, atât din partea statelor membre cât și din partea Comisiei, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor. Dacă statele membre nu vor să pună în aplicare acele recomandări, trebuie să facă o propunere alternativă. Importanța IMM-urilor este absolut evidentă, piața internă digitală este de asemenea importantă, trebuie menționată. Aș fi vrut să îmi limitez oarecum avizul față de avizul dinainte, dar dacă faceți propuneri atât de concrete, bineînțeles că putem să le preluăm. Eu sunt oricum deschisă pentru ceea ce doriți dumneavoastră să introduceți aici. Domnul Pascal are dreptate. Piața internă și punerea în aplicare a măsurilor pentru piața internă nu trebuie să aibă ca obiectiv uh, ținte pe termen scurt, trebuie să gândim pe termen lung, trebuie să încercăm să păstrăm un echilibru și să implicăm pe toți care vor să facă propuneri pozitive. Însă nu trebuie să existe o, un principiu de colaborare cu forța, ci trebuie să se bazeze pe reciprocitate și mai ales pe uh, voluntariat, pe uh, participare voluntară din partea tuturor. Vor veni mai multe amendamente, bănuiesc din partea dumneavoastră. Eu vreau să contribui pentru ca acest aviz să se bucure de o majoritate largă și vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Thank you very much. Um, mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor 11 februarie la 12, toată lumea cred că este gata de redactare acum. Vă mulțumesc încă o dată pentru activitatea pe acest punct și acum am terminat agenda și vreau să vă mai spun un singur lucru. Comisia a întrebat dacă vrem să se celebreze 10 ani de la centrele consumatorilor și vreau să știe părerea Parlamentului. Bineînțeles că, fiind dat că evenimentul trebuie să aibă loc la Parlament, trebuie să știm ce se întâmplă cu măsurile de securitate aici, dacă se dă voie sau nu organizarea acestui eveniment oricum trebuie să ținem cont de toate procedurile care vor trebui respectate și vă mulțumesc.